Stimați colegi, v-aș ruga să începem. Îmi cer scuze celor care au fost aici la ora 9 pentru că i-am făcut să aștepte. Aș vrea să vă spun ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor de ieri. Și să fac și anunțurile de rigoare. Uh, numirea raportorilor. Au fost uh, două avize. Primul, un raport privind politica de concurență pe 2010. Conform rotației ar fi trebuit să fie atribuit neînscrișilor, dar neînscrișii neafiliații nu l-au dorit. Atunci a primit PPE-ul. Așa că ei sunt cei care vor redacta avizul și l-au numit pe domnul Marinescu să redacteze acest aviz. A doua merge la grupul ALDE, este raportul privind punerea în aplicare a strategiei pentru regiunea Mării Baltice în momentul acesta nu știm exact uh, ce o să facă Comisia pentru Afaceri Regionale, deci recomandarea este că dacă această comisie va face un raport, atunci grupul ALDE o să facă avizul. Sigur că dacă ei, Comisia pentru Afaceri Regionale, nu face raportul, atunci nici ALDE nu face avizul. Cam asta e sunt două chestiuni legate de comitologie. Unul legat de scanarele de securitate. Am discutat foarte mult despre folosirea comitologiei sau a procedurii de codecizie în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește scanarele de securitate. Am urmat uh, propunerea făcută de președinție Deocamdată nu am fost informați în mod oficial de către comisie apropo de ce propun să facă în domeniul scanerelor și în momentul în care vom avea acest anunț oficial, trebuie să luăm o hotărâre apropo de procedura pe care dorim să o urmăm. Apoi, licențele piloților, coordonatorii au hotărât să solicite unul, oricărui grup care dorește să obiecteze la procedura privind licențele piloților să facă un proiect de moțiune de rezoluție care va fi discutată la reuniunea coordonatorilor de la sfârșitul lunii august și vom invita comisia să participe la acea reuniune a coordonatorilor. Deci dacă unul din grupurile dumneavoastră obiectează la procedura de comitologie în ceea ce privește licențelor, licențele piloților, vă rog să faceți un proiect de moțiune de rezoluție și eu vom discuta la reuniunea din august a coordonatorilor. La diverse au fost destule chestiuni, o scrisoare de la mine privind studiile solicitate de Departamentul de Politici pentru restul bugetului din 2011, scrisori de informare către președintele Parlamentului, una privind grupul de lucru privind protecția datelor pe care l-am transmis doamnei Lichtenberger și privind evoluția coridorul de dezvoltare de la Baltica la Adriate, Adriatica. A fost, au participat o serie întreagă de autorități apropo de dezvoltarea acestui coridor. O solicitare din partea grupului Verzilor pentru a extinde domeniul de aplicare al uh, rapoartelor din proprie inițiativă privind registrul numelui pasagerilor, dar nimeni nu a fost de acord cu acest lucru deci lucrurile sunt așa cum sunt, domnule Taylor, deci drepturile pasagerilor rămân așa cum sunt. E-call, coordonatorii au fost informați privind intenția comisiei de a face acest lucru obligatoriu pentru noile modele de mașini din 2015 detaliu la următoarea reuniune, deci dacă dorește cineva, dacă are cineva idei, vă rog să le spuneți coordonatorilor și vom discuta în august. A fost o solicitare din partea grupului ECR, raport din proprie inițiativă privind aeroportele, aeroporturile regionale și serviciile aeriene regionale. Coordonatorii au aprobat propunerea avem loc pentru un raport din proprie inițiativă, deci am fost de acord să facem un raport pe acest subiect și vom adresa scrisorile de rigoare conferinței președințelor ca să obținem permisiunea să facem acest raport și nu credem că va fi vreo problemă. Deci a fost aprobat de coordonator acest raport din proprie inițiativă. O invitație din partea reprezentanților privind proiectele de infrastructură o propunere din grupul um, ECR ca să invităm la următoarea reuniune pe reprezentanții Băncii Europene pentru Investiții pentru a vedea cum putem uh, să finanțăm proiectele de infrastructură prin parteneriatul public-privat. Pachetul privind spațiul feroviar unic uh, să ne implicăm mai mult în ceea ce privește reformularea acestui prim pachet feroviar au fost uh, informații transmise coordonatorilor de la um, raportorii din umbră. Doamna raportor, doamna Sarchiani, va fi invitată pe 30 august la reuniunea coordonatorilor ca să ne spună care este starea acestui dosar, după mai multe reuniuni cu raportorii din umbră. Ieri s-au făcut mai multe progrese decât uh, se făcuseră în ultimele zile. Am dori să primim uh, o actualizare privind starea acestui dosar de la raportoare și verzii au dorit să afle ce se întâmplă cu solicitarea făcută de polonezi privind o sumă de 2 miliarde de euro din fondurile de, co- de coeziune. Am întrebat dacă este așa, dacă polonezii au făcut o asemenea cerere. Am verificat și aseară și azi dimineață și nu s-a făcut nicio cerere formală, oficială din partea Poloniei pentru a face acest transfer de bani de la o linie bugetară la alta. Cam asta s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor. Aveți depus întrebări? Dacă nu, atunci putem să aprobăm acest raport. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul punct din ordinea de zi ar fi trebuit să fie votarea pentru Convenția de la Atena, dar a fost amânat, după cum știți, până în octombrie. Așa că următorul punct este acordul dintre, pentru servicii aeriene dintre Uniunea Europeană și insulele Capului Verde. Domnul Dominic Riche, vicepreședintele, s-a ocupat de acest raport. Aveți cum? Euh, euh, este vorba despre un acord orizontal <clears throat> cu, între serviciile aeriene cu cei din Capul Verde. Obiectivul este să ne aliniem la dreptul european Uh, acordurile care există între Capul Verde și insulele Capului Verde și Uniune. Este vorba de un acord clasic, ale cărui principale caracteristici sunt uh, introducerea unei clauze de <clears throat> desemnare pentru transportatorii europeni care să aibă acces fără discriminare pe liniile care leagă um, Europa de insule Capului Verdele, o clauză împotriva practicilor anticoncurențiale și una în ceea ce privește taxarea combustibilului, în cazul în care este vorba despre un operator care uh, este originar dintr-o țară terță. Este un acord uh, absolut standard care nu ridică nicio problemă, un raport orizontal, așa încât nu avem nevoie de a amenda acest raport. Trebuie să exprimăm doar o opinie, un acord și recomandarea mea este să votăm în favoarea acestui acord. Asta ar fi tot, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Riche. Domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Este un acord standard, cum spuneam, prin, interven- prin intermediul căruia toți operatorii europeni au acces pe această piață și cred că este conform cu dorințele noastre. Grupul meu, deci, merge pe această idee a aprobării. Mulțumesc, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și raportorul, este vorba de un acord standard. Se... E ca toate celelalte acorduri orizontale. Suntem de acord cu cele spuse de domnul Riche. Sprijinim raportul domniei sale și acest lucru ne va permite să se garanteze drepturi uh, identice tuturor companiilor și se simplifică o situație care era destul de diversă și complica unele din situații. Deci, din partea grupului meu, noi sprijinim acest uh, raport și această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Foster! Mulțumim raportorului, domnului Reche. Grupul ECR sprijină linia generală a Comisiei. Mulțumesc. Comisia. Comisia. Reprezentantul Comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și domnului Riche, pentru raportul întocmit. Concluzia pe care a, a adoptat-o este cea pe care o aprobă și Parlamentul pentru încheierea acordului, acord foarte important care <clears throat> va permite reinstaurarea siguranței uh, uh, juridice care se înscrie în logica activității pe care cu ajutorul Parlamentului o desfășurăm de ani de zile. Avem acum 47 de acorduri orizontale. Bineînțeles că mai avem multe de făcut, dar o să o facem cu ajutorul noastră și cu foarte multă încăpățânare. Dacă uh, îmi permiteți, dincolo, dincolo de conformitatea uh, juridică, importanța acestui acord cu o țară mai puțin dezvoltată, dar care contează foarte mult pe turism, este important. creșterea sectorului uh, aerian și a transportului aerian către această destinație este foarte uh, important și acest acord nu va putea decât să întărească această ten- tendință. Mulțumesc raportorului, mulțumesc domnule președinte. Thank you. Mulțumesc. Orarul pentru acest raport se va vota în comisie în septembrie și apoi vom vota în plenară la prima plenară din octombrie, deci septembrie pentru comisie și plenara din octombrie. Atunci se va vota acest raport. Mulțumesc. Următorul punct este viitorul TVA. Un schimb de opinii cu domnul Marcus Ferber care este autorul proiectului de raport, așa că va trebui să mai așteptăm puțin până când vine. Deci să așteptăm câteva minute și să întrerupem reuniunea până când vine raportorul, care cred că va veni foarte repede. Așa că vă rog frumos să nu dispăreți. Stimați colegi, vă rog să începem. A sosit domnul Ferber. Deci, domnul Ferber, viitorul TVA, avizul, aveți cuvântul. Mulțumesc, cer scuze că am uh, întârziat și v-am dat peste cap uh, programarea. Am mai avut o altă întâlnire în această dimineață. Îmi cer scuze, sper că n-am încurcat pe toată lumea. Așadar, pe scurt, acest aviz cu privire la viitorul TVA. Dorim un sistem mai simplu, mai robust și mai transparent. E o carte verde, însă nu e o propunere legislativă. Acest lucru ar trebui arătat clar de la început. Însă această carte verde pune o serie de întrebări cu privire la viitorul TVA. Sistemele din statele membre sunt foarte complexe și în uh, propriile mijloace de finanțare avem uh, un sistem pasibil de fraudă, există multe puncte slabe și cam acestea sunt uh, punctele principale. Pe noi ne interesează, desigur, TVA-ul în domeniul transporturilor, pentru că constatăm în transportul transfrontalier există diferențe mari în funcție de transportator, de tipul de transportator. În statele membre, transportul aerian și, și uh, naval este, se desfășoară fără TVA și apoi există diferențe între statele membre, de exemplu în Grecia și Austria există TVA, transportul de persoane pe căi feroviare și șosele, Polonia și Slovenia, trafic, ă, TVA pe, trafic, pe transportul de persoane pe șosele și așa mai departe. E o serie întreagă de sisteme diferite. Mai există și excepții diferite. Excepții pentru anumiți transportatori sau pentru anumite tipuri de combustibil. Vedeți cât de vastă este această paletă. Așadar, un sector foarte fragmentat și ar trebui să se ajungă la un, așa cum ne place să spunem, level playing field, un nivel egal pentru toți. Fie avem trei variante posibile, nu? Fie impozităm tot, fie nu impozităm nimic. Sunt cele două simple. Fără observații din partea colegilor care abia au venit și nu au uh, prins discuția. Deci, în principiu, avem trei posibilități încep încă o dată și vorbesc mai rar ca să mă înțeleagă și colegii austrieci. Fie, prima variantă, eliminăm cu totul uh, TVA-ul, fie impozităm toate tipurile de transport, sau utilizăm câteva tipuri de excepții, dar la nivel european găsim un nivel uh, egal în toată Europa. Textul vi l-am trimis în engleză pentru că nu am apucat să fac traducerile într-un timp atât de scurt, dar l-am făcut în engleză pentru ca toată lumea să-l poată citi. Atrag atenția asupra faptului că, fiind așa de fragmentată piața TVA-ului, piața internă nu funcționează tocmai bine. E o situație complexă, și uh, chiar inegală pe alocuri. Și dori să mai uh, atrag atenția în ceea ce privește reducerile de emisii până în 2050 pentru sectorul uh, transporturilor. Sectorului transportului revine o sarcină majoră. Iar un astfel de sistem fragmentat nu uh, e tocmai în sensul celei mai uh, ecologice, celui mai ecologic tip de transport, ci câteodată celui mai uh, subvenționat economic. Asta, anumite state membre există rate scăzute de TVA sau chiar zero pentru anumite tipuri de transport Apoi trebuie definit și locul de plecare ca loc de taxare pentru a nu avea sisteme de echivalare complicate. Și trebuie să ne asigurăm că există o împărțire echitabilă între statele membre a TVA-ului. Și trebuie să atrag atenția că într-un alt uh, mediu Comisia propune același tip de impozitare, deci poate n-ar fi rău deloc să mergem pe această direcție. Pe scurt, cam asta ar fi, aceasta ar fi propunerea mea. Cât privește calendarul, să nu uităm că principala comisie e cea e, grup, e, Comisia de Afaceri Financiare. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă Sper că propunerea pe care am făcut-o ne va ajuta să respectăm acest calendar atât de um, ambițios. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Marcus. Mulțumim pentru faptul că ai redactat textul în engleză și pentru că avem un calendar destul de strâns cu Comisia Econ. Veți avea o versiune în toate limbile până pe 22 iulie iar uh, data limită pentru amendamente este 23 august. Știu că e cam strâns, dar Econul este cel care a mers foarte repede și așa că vor să voteze în septembrie. Vă mulțumim, domnule Ferber, pentru faptul că deocamdată putem să discutăm. Domnul Alcadraui, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim și raportorului pentru această introducere scurtă și rapidă, dar care stabilește foarte clar domeniul discuției pentru că ne-a arătat care este diversitatea dintre regimuri și care este discrepanța dintre regimurile de TVA din diversele state membre și dintre diversele moduri de transport și sigur vrem să mergem către o piață a transporturilor unică și integrată, trebuie să evoluăm către un sistem TVA care să folosească aceleași principii în general. Și aici există și un oarecare element de simplificare, poate, care e oarecum propus și care cred că este necesar, așa încât să știm exact uh, unde se fac prelevări de TVA și lucrul acesta trebuie făcut în țara de origine, este logică, acolo unde începe uh, transportul respectiv, modul de transport respectiv, de unde este inițiat. Este important și pentru alte motive care ar ajuta la evitarea fraudelor. Asta a fost una din problemele foarte mari care este accentuată în Cartea Verde Raportorul spune că în anumite cazuri e nevoie uh, să se înregistreze o rată zero a TVA, pentru acolo mai ales unde se pune problema unui uh, serviciu public uh, sau pentru motive sociale sau de mediu. Deci grupul nostru și eu suntem de acord că linia subliniată de raportor este foarte corectă și nu anticipăm uh, dezacorduri mari între noi și el. Mulțumesc. Sí, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că doamna Meissner este raportorul principal. Știți foarte bine că doamna n-a putut să intervină aici, însă numele ei pot să spun că raportul mi se pare foarte interesant, mai ales uh, ce ne-a spus vorbitorul apropo de diferențele dintre regimurile de TVA dintre diversele țări. În unele țări Există TVA pe, pentru transportul internațional, pentru transportul pe mare, iar în alte părți alte regimuri de TVA. Deci este foarte interesant să vedem ce se poate face în această situație și mai ales să, să înțelegem nevoia unei armonizări pentru toate mijloacele și modurile de transport. Considerăm că în felul acesta este important să se plătească un preț corect pentru transportul respectiv însă reies și alte probleme, cum ar fi modul de a calcula TVA-ul pentru ca TVA-ul să fie eficient și trebuie prelevat la început, la final, ce se întâmplă cu transportul transfrontalier și la acest lucru se face referire în raport. Deci trebuie să ne gândim sau nu la o sancțiune privind TVA-ul, Raportul este interesant, cum spuneam, care va permite să facem propuneri armonizate pentru a duce la dezvoltarea concurenței și a pieței interne în Europa. Însă trebuie să analizăm foarte bine propunerile făcute în acest raport pentru ca să ne stabilim foarte bine poziția la viitoarele reuniuni ale Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamna Foster. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumim domnului Ferber pentru acest raport. Este o chestiune complexă și eu nu sunt expertă în TVA și nici în domeniul impozitor în general, dar discuțiile sunt foarte ample la Econ, care este cea mai bună cale de urmat și anume ce am susține noi. Nu vrem ca diversele companii să poartă inutil sarcina TVA-ului. Trebuie să ne asigurăm că, de fapt, costurile și birocrația sunt mm, reduse la minimum atât pentru autoritățile fiscale cât și pentru companiile respective. Trebuie să existe o mm, înțelegere între autorități și mm, companii iar uh, scutirile să fie acordate pe un motiv foarte clar. Sigur că e nevoie de o asemenea discuție, însă problema este cum facem următorii pași înainte. Pentru noi este foarte clar că este o hotărâre a statelor membre și nu este o hotărâre a Uniunii Europene. Alte state membre uh, au și ele propria lor uh, politică în acest priviciu, uh, în această privință. Dar în domeniul transporturilor există diverse reglementări apropo de cum funcționează piața. Iar comentariile făcute de domnul Ferber la punctul 5 susține o rata TVA foarte scăzută sau zero pentru transportul public sau pentru interesul public. Însă vrem să știm exact ce înseamnă transportul public. Transportul public cu autobuzul sau ce? Trebuie aici să obținem mai multe detalii. Mai sunt uh, diverse alte semne de întrebări. Mă gândesc la ideea asta cu țara de origine, dar încă o dată ar fi foarte greu să vedem, pentru că trebuie, uh, asta este o schimbare majoră apropo de modul în care se taxează TVA-ul și trebuie să ne gândim cum s-ar putea face. Deci am dorit niște clarificări apropo de unele din punctele aduse în discuție de domnul Ferber. Asta ar fi cam tot ce am avut de spus deocamdată. După cum spuneam, este o dezbatere complexă la Econ însă ar fi bine ca la unele puncte să ne mai clarifice raportorul niște lucruri, dar oricum în numele grupului mulțumim raportorului. Mulțumesc, doamnă. Domnul Kramer. Mulțumesc și eu, domnule raportor, pentru raport. Însă, în primul rând, să constatăm că nu e corect, nu e social, nu e ecologic ce se întâmplă în Europa cu TVA-ul. Putem exagera un pic și putem spune că mijloacele de transport care cauzează cele mai multe emisii, deci uh, zborul, zborurile sunt exonerate de TVA, iar toți ceilalți trebuie să plătească și mai există și diferențe. Să vă spun cum stau lucrurile la feroviar. 27 state membre, 25 au uh, căi feroviare, 20 nu plătesc TVA, Grecia cere 13% TVA și Grecia, Grecia 13%, Germania 19%. Deci, da, deși dacă zbor, emisiile sunt cu atât mai periculoase, statul susține zborurile și le face tot mai ieftine, dacă vin cu trenul, durează de trei ori mai mult și e și de trei ori mai scump. Deci cei care emit mai mult nu pot fi avantajați cu modul nostru de încasare TVA. Micul cetățean, uh, sigur, se bucură că acum poate zbura o dată de două ori pe an cu avionul. Dar să vă gândiți la cei care zbura, zboară atât de mult, mai ales managerii, oamenii care câștigă mult. Și când spun micul cetățean, Eva, mă gândesc tocmai la tine. Deci nu i-aș susține pe cei care oricum zbor mult. Avem nevo- zboară mult, scuze. Avem nevoie de armonizare și trebuie să reglementăm aceste aspecte. Mai există o altă idee la care nici nu m-aș fi gândit. Dacă o companie aeriană își cumpără un avion, ei nu plătesc TVA. Dacă însă o companie feroviară își cumpără trenuri suplimentare, plătește TVA. E complet absurd. Fie nu plătește nimeni, fie plătesc toți. Și de aceea, aici în aliniatul 2 se descrie această neclaritate, această incorectitudine. Trebuie să avem curajul să spunem că toți trebuie să plătească sau nu plătește nimeni. Și e normal că se plătește la locul de unde începe transportul. Peste tot, acolo când se cumpără, uh, acolo se plătește TVA-ul și apoi e problema companiilor, cum se înțeleg. Exemplu, între Berlin și Brandenburg există cam 50 de companii de transport în comun și se descurcă cu TVA-ul să spunem foarte clar, fie plătesc toți TVA, fie nu plătește niciunul, aceeași, uh, același procentaj la nivel european și să susținem tipurile ecologice de uh, transport. Aș fi bucuros să fie tratați cu toții la fel. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Bardzo, panie przewodniczący, z dużym zadowoleniem. Mulțumesc mult, domnule președinte. Sunt uh, satisfăcut de raportul prezentat de raportor. Îi mulțumesc pentru intervenția pe care a avut-o și vreau să vorbesc despre trei subiecte. TVA-ul reprezintă adesea un subiect de fiscalizare prea ridicată. De exemplu, în Polonia, am vrut să introducem un TVA asupra serviciilor portuare și asta într-un mod retroactiv. În consecință, au existat unele inițiative care nu sunt corecte. Trebuie să creăm o piață unică în ceea ce privește transporturile. Domnul Feber vorbește de diferențele dintre nivelul de TVA în diferitele țări. Asta înseamnă oare că trebuie întotdeauna să introducem o, un TVA zero sau, din potrivă, să scutim de TVA, pentru că nu este același lucru. În ceea ce privește serviciile publice, inclusiv transportul, în comun transportul public, subiectul este important, dar trebuie să fim mai preciși asupra acestui subiect. prin intermediul TVA-ului am putea să introducem un echilibru între diferitele moduri de transport, mă întreb dacă acest lucru este într-adevăr posibil. Folosiți argumentul ecologic în raportul dumneavoastră. Este într-adevăr un uh, motiv important, dar mai există și altele. Există uh, și argumente tipic economice și trebuie să acordăm o șansă celorlalte moduri de transport, cum ar fi cel feroviar sau uh, navigația pe râurile interioare. Așa încât Aș vrea să mai colaborez cu raportorul pe acest subiect și sunt mulțumit că subiectul a fost abordat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Riche! Pe scurt, domnule președinte, vreau să mulțumesc raportorului pentru raportul făcut. Este un subiect foarte important. Aș face trei remarci. Prima este că, așa cum gândesc și majoritatea colegilor, doresc o armonizare europeană a TVA-ului, adică să existe o capacitate de a reglementa astfel încât să se ajungă la armonizare între diferitele țări, bineînțeles, apoi între diferitele moduri de transport, așa cum s-a mai spus uh, și de domnul uh, Liberaschi și Kramer, pentru a putea folosi TVA-ul ca un uh, instrument de compensare între diferitele moduri de transport. A doua remarcă se referă la transportul public Cred că nu trebuie să uităm că, în general, transportul public este subvenționat pentru că, prin natura lui, este deficitar. Deci nu putem să uh, uităm acest lucru mm, și să ne gândim că trebuie să aducem un uh, aport special pentru acest tip de transport. În al treilea rând, aș vrea să fac o propunere particulară care este problema afectării TVA-ului. Este vorba de armonizare, de modul în care acest TVA poate fi folosit ca instrument de armonizare, dar e, trebuie să, uităm, să nu uităm și modul în care este afectată suma care se obține din TVA în cadrul uh, problemelor, uh, programelor multianuale, uh, TVA-ul corespunde unei surse de venituri și ar trebui ca 1 sau 2% din TVA să fie alocat pentru resursele europene. Mă întreb dacă n-am putea să reținem o idee de afectare parțială a încasărilor din TVA pentru rețelele de infrastructură. Bineînțeles că s-ar face o diferențiere în funcție de modul de transport. La ora actuală nu există TVA pentru transport aerian. Uh, deci nu o să facem armonizare în acea direcție, dar nu ar fi oare bine să facem o propunere prin care să spunem că, de exemplu, 1% din TVA să fie afectat infrastructurii de transport. Acest lucru mi s-ar părea extrem de util și în loc să o facem în mod general printr-o întoarcere la bugetul general, n-ar fi oare mai util să existe o prelevare și o afectare directă în funcție de modurile de transport și este, cred, modalitatea pe care să o avem în vedere. Mersi. Mulțumesc pentru comisie, domnul Raponi. Mulțumesc, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a prezentat această carte verde pentru a lansa o dezbatere. Fiscalitatea și TVA-ul în uh, domeniul transportului și utilizarea acestora este un subiect important al Comisiei. De aceea am făcut o fișă specifică. Ceea ce a spus uh, raportorul în raportul lui este corect. Constatarea este că situația actuală este mai mult sau mai puțin diferențiată în ceea ce privește uh, aplicarea TVA-ului la diferitele moduri de transport care diferă de la o țară la alta, ceea ce a dus la o distorsionare a concurenței. Există apoi o complexitate în aplicarea TVA-ului uh, și din această cauză Comisia vrea să aibă un răspuns clar din partea operatorilor din partea Parlamentului și a statelor membre ca să vedem care este calea pe care trebuie să o urmăm. Dar în stadiul actual E clar că situația nu mai poate să continue pentru că există o incoerență care durează de ani de zile și care nu mai poate să continue pentru motivele care au fost evocate aici, motive sociale, economice, de mediu uh, sau pentru motive sociale, publice și așa mai departe. De aceea dorim să avem o opinie care să ne lumineze asupra modului în care să tratăm problema transporturilor în viitor Comisia, plecând de la această consultare publică, are intenția să propună în 2013-2014 o propunere de directivă. Asta este tot ce vreau să spun. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor care participă la această dezbatere. <clears throat> Cu toții au arătat că nu e o problemă uh, simplă sau neimportantă. Domnului Cramer aș mai spune însă faptul că o companie nu plătește TVA nu o avantajează imediat. Vă rog să ascultați, că vă explic de ce. Toate le știți mai bine. Pentru că atunci nici nu poate face uh, uz, cum își aduce aminte domnul președinte, am discutat și de uh, aceeași problemă la serviciile poștale. În cazul investițiilor, nu se poate uh, reține în, în avans impozitul și acest lucru trebuie avut în vedere, ceea ce nu rezolvă nici problema pentru consumator, și nu e relevant nici pentru companii. Deci, ce propun eu este să se plătească TVA pe tot, pe toate serviciile de transport, cum spunea și colegul Liberațchi. E o diferență între TVA 0 sau fără obligație TVA. Eu propun ca totul, pe, tot să se plătească TVA, dar să se poată plăti o rată sau cere o rată mai scăzută, chiar zero în anumite cazuri. Să vedem care e logica. Eu propun să facem pentru transportul public. Sunt gata să discutăm, doamnă Foster. Nu știu dacă vreți să definim transportul public aici, la Carta Verde pe TVA, dar avem mai multe directive în lucru, servicii de transport comun, servicii de transport cu autobuzul, transfrontaliere și așa mai departe, Există o serie de reglementări și putem discuta acolo încercând să definim transportul public, transportul în comun. Știm că nu e ușor de găsit o definiție, însă la TVA în general, nu doar în domeniul transporturilor, întrebarea este unde există obligația de TVA. Și vreau să trag atenția că deja în anii 90 Comisia, pe vremea comisarului Monti, a spus că va ajunge la un moment dat la principiul țării de proveniență, deci la punctul de plecare al călătoriei sau al transportului, la punctul de vânzare, dacă vorbim de transport de marfă. Sistemul de fraudă la care s-a referit și domnul Richer rezultă din faptul că nu avem principiul țării de proveniență, ci al țării de destinație. Și asta ne creează probleme mari în transportul uh, cargo și duce la reglementări foarte complicate. Tocmai de aceea, propunerea mea este ca să mergem pe principiul țării de plecare. Aceasta ar trebui să fie regula generală și atunci există un risc mult mai scăzut de fraudare a sistemului. Și un alt punct care trebuie adus în discuție dacă vă uitați la propunerile pentru impozitarea tranzacțiilor financiare, și acolo ideea nu este să se impoziteze locul unde se află bursa, ci sediul fiecărui uh, actor pe piața tranzacțiilor. E cam același principiu. Deci vreau să arăt că, în general, Comisia merge înspre această direcție și cred că și noi ar trebui să lucrăm corespunzător. Colegul El Cadraui a pus și el o întrebare interesantă. Propunerea mea ar fi, cred că e linia <coughs> bună de urmat cu acest principiu al țării de proveniență și m-aș bucura dacă uh, comisia de aici m-ar uh, susține, pentru că asta simplifică lucrurile și despre aceasta trebuie să fie vorba, să fie simplu, să fie uh, greu de fraudat și să convingem și statele membre. M-aș mai referi la un lucru, domnule Riche, o întrebare complexă, legătura pe care ați făcut-o între sectorul transportului ne referim acum doar la TVA, nu la taxe de utilizare. Am tot spus că uh, taxele precum vinietele să rămână în sector. Colegul El Cadraue știe despre ce vorbesc, dar la TVA fiind o taxă de consum, nu știu dacă e bine să impunem unde să fie folosiți banii încasați astfel. Eu am niște rezerve, dar dacă dumneavoastră faceți această propunere, putem avea o discuție. Până la urmă vom avea bugete publice unde e stabilit unde merg toți banii, fiecare cent în parte și nu știu dacă e bine așa. Este însă o întrebare de principiu și am uh, prezentat poziția mea. Mulțumesc încă o dată, mă bucur de amendamente și după vacanța de vară vom reveni asupra acestui subiect pentru a putea da, preda la timp uh, avizul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber! Deci traducerea acestui proiect de raport în toate limbile va fi disponibil pe mail din 22 iulie, termenul pentru amendamente 23 august la 3 după amiază și vom vota în Comisia pentru Transport pe 8 septembrie și Econul, com- comisia principală va vota pe 19 septembrie. Următorul punct din ordinea de zi este schimbul de opinii cu conferința aviației civile europene. Vreau să salut reprezentantul acestei uh, conferințe pe vicepreședinte, domn, domnul Franz de Rings, de la punctul focal privind chestiunile de securitate și director al aviației civile din Belgia, doamnă Patricia Riverdi, care este secretarul adjunct pentru probleme de securitate ale acestei uh, conferințe. Această reuniune, după cum vă aduceți aminte, a fost hotărârea noastră de a invita această conferință ca să ne prezinte activitățile în domeniul tehnologiei de securitate a aviației și mai ales să evalueze scanerele pentru lichide și scanerele de securitate, ca urmare a ceea ce noi considerăm ce s-a întâmplat la sfârșitul lunii aprilie anul acesta în privința eliminării uh, interdicției uh, lichidelor la transportul de pasageri și preocuparea acestei comisii că s-a putea întâmpla același lucru în 2013 când de fapt ar trebui să fie eliminată interdicția privind lichidele. Deci ne-am gândit că ar fi util să aducem reprezentanții conferinței să ne explice ce fac și, de asemenea, este, s-a simțit foarte multă frustrare în timpul uh, acestei perioade, pentru că am primit mesaje diferite de la diverse persoane pe diverse subiecte, dar a reieșit foarte clar că niciodată nimeni nu ne-a spus ceva uh, care, la care toată lumea să fie de acord. Producătorii echipamentelor ne-au spus că echipamentele sunt gata, unele țări, mai ales Franța, ne-a spus că echipamentele nu sunt gata, alte țări au urmat aceeași linie și au spus că echipamentele nu sunt gata, iar alte țări au zis, bun, e minunat, putem să acceptăm echipamentele. Așa că Parlamentul s-a simțit frustrat. Nu știam exact cine ne spune adevărul, cam asta ar fi esența. De aceea ne-a venit uh, ideea să avem uh, acest schimb de opinii cu reprezentanții conferinței aviației civile europene. Nu știu cine va începe, în orice caz vreau să vă urez bun venit. Toată lumea cred că a primit un exemplar al prezentării. Oricum o vom vedea pe uh, ecran. Vă rog, nu știu cine începe, dar vă urez succes. Je vais commencer. Je, je suis... O să încep. Sunt Patrick Dandil, vicepreședinte al CEAC și a DGAS francez. Aș vrea, înainte de toate, să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați oferit posibilitatea să vă prezentăm poziția noastră și astfel să lucrăm împreună cu Parlamentul European. Aș vrea să prezint uh, scuzele uh, domnului Cătălin Radu, care este președintele acestei conferințe, dar care în prezent este la Singapore și deci nu a putut să participe la această întâlnire. Dar uh, ca să vă demonstrăm uh, importanța acordată acestei reuniuni, am venit aici cu domnul Frank Dulex, care este DGAS Belj și punctul focal al organizației noastre și care uh, va prezenta cea mai mare parte a expunerii noastre. O să vă prezint activitatea aceea în materie de siguranță în special în ceea ce privește subiectele tehnologice și sper că acest lucru se reprezintă un început pentru un dialog constructiv, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, a existat multe neînțelegeri asupra acestui subiect. Prezentarea noastră va începe prin câteva cuvinte asupra Uh, definiției, dacă vreți, acestei conferințe europene a aviației civile. După aia vom uh, discuta despre siguranță, în special în ceea ce privește lichidele, dar și în ceea ce privește scanerele corporale și o să uh, ajungem la niște concluzii. Slide-ul următor, vă rog. Conferința Europeană a Aviației Civile a fost fondată în 1955, este una dintre organizațiile regionale, poate un, cea mai importantă din lume, care a fost creată uh, sub egida Consiliului Europei. CEAC este finanțată de statele membre care încearcă să obțină o armonizare uh, între diferitele reguli și măsuri legate de aviație, astfel încât statele, cele 44 de state membre să fie pe picior de egalitate. Uh, obiectivele ei strategice sunt siguranța, apoi uh, facilitățile pentru pasageri și, în sfârșit, preocupările legate de mediu. În ceea ce privește siguranța aviației civile, orientările CEAC în domeniul politicilor de siguranță sunt uh, stabilite de un document de referință care este numit DOC 30, care există de foarte mulți ani, un document uh, de pionierat și reglementarea inițială a Uniunii Europene a fost fundamentată pe acest DOC 30. Acest document fixează elemente foarte detaliate asupra mai multor subiecte este, el este la ora actuală coerent cu ansamblul legislației europene. Toate statele membre dispun de acest DOC 30. El are și anexe care indică linii directoare foarte precise care permit aplicarea unei politici de securitate în domeniul uh, aviației. Uh, un de ajutor practic se acordă și un ajutor practic statelor prin programe operaționale întâi de toate auditurile de securitate ale CEAC, apoi asistență în materie de eh, pregătire, de formare și uh, în ceea ce privește crearea unor documente interne la nivelul diverselor țări. În sfârșit, mai avem și un proces comun de evaluare a echipamentelor de siguranță. Deci, am putea spune că aproape toate statele membre utilizează acest sistem de ajutor al CEAC, ceea ce joacă un rol important în perimetrul celor 44 de state. Slide-ul următor. suntem organizați în rețea, întâi o, rețea a directoratelor generale de aviație civilă, suntem funcționari de rang înalt în statele noastre respective și avem răspundere la nivelul acestor state în materie de securitate a, aviației civile. În general, există și responsabilități în ceea ce privește reglementarea. Experții noștri participă la task force a, a SEAC. Uh, există acolo subgrupuri care se ocupă de uh, ansamblul normelor tehnice. Avem o modalitate de lucruri care este fundamentat pe consultare consultarea aeropoartelor, a operatorilor, a fabricanților de echipamente și a tuturor, să zicem, părților implicate în acest, uh, uh, această activitate. Colaborăm foarte mult cu Comisia Europeană, care este practic aproape întotdeauna um, prezentă la reuniunile noastre și avem și um, uh, reuniuni formale cu ICAO sau cu altele, cum ar fi conferința araba aviației civile, avem și reuniuni bilaterale și acorduri bilaterale cu unele state neeuropene, cum ar fi Singapore sau Republic Emiratele Arabe Unite. Asta ne dă o imagine destul de globală asupra politicilor de siguranță, de securitate în diferitele regiuni ale lumii. Acum voi da cuvântul colegului meu care vă va prezenta partea tehnică a intervenției noastre. Uh, Gandhi. Mulțumesc, domnului Gandhi. Continuând cu programul de lucru, acesta este pregătit, adoptat și implementat într-un ciclu trianual În ceea ce privește securitatea, am referit la câteva puncte. Mare parte a programului se referă la susținerea și implementarea măsurilor de securitate în statele membre, inclusiv material pregătitor, formare și așa mai departe. Apoi, cerințele europene, respectarea acestora, există programe de audit Deci cu statele membre ECA, cu Statele Unite și Emiratele Arabe Unite. Există un program de asistență și multilateral, dar și bilateral cu fiecare țară în parte. Ajutăm, deci, statele membre să implementeze reglementările și în al treilea rând, o abordare în funcție de riscuri și amenințări când vorbim de securitate. Măsuri uh, combatere a noilor uh, amenințări, criminalitate cibernetică, de exemplu, printre altele. Avem câteva măsuri bazate pe riscuri, evaluări de vulnerabilitate pe care le desfășurăm cu autoritățile naționale. În continuarea programului de lucru, putem vorbi de echipamente de securitate, am uh, dezvoltat specificații tehnice și metodologie de testare care sunt implementate sub un uh, <clears throat> program umbrelă și se numesc uh, CEP, Common Evaluation Process Security Equipment, deci un proces comun de evaluare. Noi uh, susținem și inițiative regionale, seminarii pe subiecte de interes, sigur, inițiative de îmbunătățirea capacităților în statele membre, în regiuni, pentru un schimb de bune practici și informații, printre altele, de exemplu, pe controlul calității. De aceea e importantă această cooperare cu statele terțe. Ceea ce privește specificațiile tehnice, avem un grup de lucru care e recunoscut internațional, există experți de la nivel uh, național în astfel de probleme, iar Comisia Europeană se bazează pe contribuția acestui grup de experți. Acest grup de experți elaborează liste de explozibili, metode de testare, și încearcă să determine dacă respectivul echipament corespunde standardelor europene sau nu. Se descrie așadar uh, tipul de, de risc, uh, ce cantitate de explozibil trebuie să detecteze acele echipamente. Vă dați seama că nu e ușor pentru că avem 44 de state care trebuie să se declare de acord cu specificațiile stabilite de noi. Și sigur că fiecare are, un, uh, are priorități naționale. Însă am reușit să ajungem la consens până acum. Sigur că importantă este și consultarea diferiților actori din sector. Avem întâlniri informative cu producătorii de echipamente. Există un uh, proces comun de consultare. Toți producătorii fac uh, prezentări uh, grupului nostru de experți Comisia și alte state nemembre ECAC, cum Israel și Australia, au statut de observatori pentru că și ei au uh, experiență în domeniu și putem învăța de la ei. Acum, în ceea ce privește acest proces de evaluare, pe scurt, acest uh, proces se bazează pe un acord între cele 43 de state membre de a pune la oaltă aceste informații. Există un manual în acest sens, unde sunt definite elementele practice pentru gestionarea procesului. E descris rolul fiecărui actor în parte și metodologiile de testare. Și vorbim acolo și de scanere, de securitate și de echipamentele de detectare a lichidelor și așa mai departe. Există programe anuale de test, iar de curând au fost adăugate scanerele care vor fi uh, testate începând din acest an. Rapoartele sunt comunicate statelor membre pentru a ne asigura că ei au informațiile necesare pentru a certifica echipamente, pentru că unul din principiile noastre importante este uh, transparența. Deci, aceste informații sunt publicate și pe site-ul nostru. Acest proces comun de evaluare e unic în Europa, se bazează pe consens pentru a oferi statelor membre informațiile necesare în propriile procese. Um, avem câteva state membre care pot testa la nivel uh, național, dar uh, putem folosi aceste informații pentru toate celelalte state membre. Ne punem de acord cât privește lista de uh, amenințări și ne punem de acord cu uh, metodologia de test, apoi au de, sunt, se desfășoară testele și se raportează. E importantă coordonarea pentru a ne asigura de succesul acestor procese. Și prin acest proces, uh, autoritățile de reglementare și uh, industria au văzut care există limitările, ce trebuie schimbat, unde trebuie investit de către producători și statele membre. Acum să vorbim de identificarea lichidelor, aerosolilor și gelurilor. Această parte a prezentării se referă la identificarea acestor substanțe lichide, cerințele de uh, verificare vorbește de contribuția noastră în acest domeniu, de echipamentele folosite și de probleme în implementare. Deci, care este contextul? Vă aduceți aminte că această amenințare a fost identificată în 2006, în august, în uh, Regatul Unit, când teroriștii au încercat să distrugă anumite uh, avioane folosind amestecul de lichide. În 2010, acuzații au uh, fost închiși, iar echipamentele pe care le-am avut atunci la dispoziție nu au putut identifica lichidele și nu au putut diferenția între lichide obișnuite și cele periculoase neexistând o soluție tehnică la momentul respectiv, soluția a fost să se interzică utilizarea de lichide pe timpul zborului sau aducerea de lichide de către uh, turiști. Acum se încearcă analiza acestor substanțe. Noi am uh, elaborat niște uh, elemente de identificare a lichidelor și acum ele se regăsesc în regulamentul uh, Uniunii Europene. Metoda a fost uh, testată prin niște teste pilot în 2009, iar în decembrie directorii generali s-au pus de acord să elaboreze un program de test pentru lichide și să începem și cu testele de laborator. Asta al doilea program după cel care exista cu privire la detectarea explozibililor. Ceea ce privește performanța acestor echipamente, iată, pentru uh, teste am împărțit lichidele în patru tipuri, A, B, C și D. Tip A verifică doar containerul individual. Tip B cere și uh, ca sigilul să fie intact la containerul respectiv. Tipul C diferențiază între mult, diferite tipuri de containere, iar la tipul D acestea trebuie să se găsească în interiorul cabinei. Avem așadar o metodologie unică implementată în toate cele trei test, centre de testare în uh, Elveția, uh, colaborare cu Institutul Fraunhofer din Germania și țările de jos. Iar uh, rezultatele acestor rapoarte sunt comunicate autorităților din statele membre ECAC, anumite informații sunt uh, prezente și pe site-ul nostru. Ceea ce privește rezultatele, am desfășurat începând cu mai 2010 teste pe cele de trei tipuri A, B și C. August-septembrie 2010, în ianuarie-februarie 2011 și am testat peste 25 de sisteme diferite. O a treia campanie e în desfășurare în acest moment și se va încheia până la sfârșitul anului. Testarea uh, verificărilor de tip D va începe la sfârșitul acestui an. Există 5 verificări de tip A, 5 tipuri de verificare A, 3B și 7C care au fost aprobate. Se va continua însă cu aceste testări și producătorii îmbunătățesc în permanență aceste sisteme de verificare și chiar dacă durează un pic, această evoluție trebuie să continue ceea ce privește problemele de implementare. Această implementare trebuie să aibă în vedere problemele de pe aeroporturi, așteptările pasagerilor, desigur, cerințele autorităților de reglementare și aspecte de ordin internațional. ceea ce privește pe operatori, aeroporturile trebuie să integreze astfel de elemente de verificare la să existe niște puncte de verificare, trebuie să-și aleagă tipul de uh, scanner pe care îl vor folosi, trebuie să-și adapteze organizarea celor puncte de verificare, să definească proceduri de, procedurile operaționale, de exemplu, în caz de alarmă, și să-și pregătească oamenii. De asemenea, și pasagerii trebuie să fie bine informați pentru a fi pregătiți ar trebui să nu existe nici incertitudine și nici sisteme foarte diferite. Pentru că acest lucru ar fi în detrimentul pasagerilor, experiențele ar fi dificile, pregătirea lor ar fi mai puțin eficientă și până la urmă ar pierde din vedere avantajele uh, unui astfel de sistem. Încerc să explic un pic mai mult elementele de implementare. Nevoile diferă, desigur, între un punct de verificare la fiecare poartă de îmbarcare sau un punct de verificare central pentru fiecare terminal. Există diferite tipuri pe care, de variante diferite pe care aeroporturile vor trebui să le aibă în vedere. Verificările tip A, B și C vor scana separat uh, containerul, separat de celelalte obiecte din bagaj. De asemenea, trebuie avut în vedere și ce se întâmplă dacă sunt uh, identificate containere cu lichide uh, problematice. Operatorii, sigur, se vor aștepta în ceea ce privește tipul de ca aceste scanere să verifice nu doar lichidele, ci și alți uh, explozibili și alte substanțe. Deci producătorii își vor concentra eforturile pe, identific, pe îmbunătățirea protecției și pe a înlătura alarmele false. Sistemele B și D se concentrează strict pe lichide și sunt folosite numai pentru astfel de lichide. Verificările de tip C, de exemplu, vor uh, avea posibilitatea să identifice și explozibil și alte substanțe, iar producătorii vor dori să aibă aparate care să poată identifica explozibil și lichizi și solizi, iar uh, rata de alarme false să fie minimă. Operatorii vor trebui de asemenea să fie capabil să producă suficiente scanere odată ce acestea vor trebui introduse din 2013. Și astfel trebuie să ne asigurăm că riscul va fi diminuat și că standardele sunt uh, respectate. Autoritățile naționale vor trebui apoi să aprobe aceste uh, aparate înainte ca ele să fie folosite Iar dacă autoritatea națională e de părere că o astfel de procedură de verificare nu diminuează suficient riscul, va putea decide să ia măsuri suplimentare după ce va evalua riscul la nivel național pentru a-și proteja cetățenii. Să vedem care sunt provocările pe termen scurt. Termenul limit este aprilie 2013, stabilit prin legislația europeană și încercăm să respectăm acest termen. Până atunci, toate aeroporturile europene trebuie să poată scana uh, lichide. Sunt mai multe provocări și trebuie să monitorizăm și soluțiile. Lista de lichide verificate trebuie să fie cât mai mare. Noi ne vom intensifica eforturile de verificare pe măsură ce uh, putem testa tot mai multe uh, lichide în sistem de tip D. Iar autoritățile, aeroporturile trebuie să aibă un plan de implementare, să fie verificat în fiecare astfel de sistem. Trebuie să existe o coordonare la nivel european pentru a ne asigura că toate aeroporturile sunt pregătite și că acest regim de scanare e eficient la nivel european. Problemele identificate la nivel internațional ar trebui rezolvate prin coordonare înainte de data limită aprilie 2013. Coordonarea internațională la nivel global este necesară pentru a ne asigura că măsurile de securitate sunt armonizate sau compatibile și pentru a evita diferite măsuri de securitate aplicate în funcție de destinație. Următorul punct, scannerele de securitate și implementarea acestora. Aici uh, situația nu e atât de avansată ca în cazul lichidelor. Nouă ni s-a cerut să elaborăm niște standarde și să susținem aceste eforturi de implementare ale scanerelor umane. Următoarele planșe arată pașii care au avut loc în uh, elaborarea acestor cerințe și descriind ce s-a întâmplat în uh, ultima vreme în acest domeniu, identificând totodată și viitori pași pentru o implementare de succes. Așadar, obiectivul verificării pasagerilor este de a ne asigura că pasagerul nu ascunde uh, obiecte interzise. Metodele actuale de verificare au niște limitări, o serie întreagă de limitări, inclusiv elementele intrusive ale unei verificări uh, de către un agent și problemele detectorilor de metale. Elementele de securitate cu tehnologie activă sau pasivă au posibilitatea să detecteze astfel de anomalii. Substanțele altele decât hainele pasagerilor și în special elemente nemetalice. În 2008, grupul nostru de experți a elaborat standarde pentru astfel de scanere de securitate. Aceste standarde au arătat, uh, au împărțit pe categorii diferitele obiecte interzise, așa cum am descris uh, mai devreme și problema lichidelor. Odată ce am avut acea listă, am elaborat o listă de verificare și a fost adoptată de directorii generali în decembrie 2008. Mai mult decât atât, statele membre care au desfășurat teste în Regatul Unit și țările de jos au trimis și continuă să trimită informații cu privire la progresul tehnic și operațional, spre deosebire de alte domenii. Aici are loc un schimb bun de informații cu autoritățile din Statele Unite. Deci avem o abordare comună. Iar până în mai 2010, ECAC a reușit să introducă acest sistem de testare, sistem pilot, și caută să aplice standarde europene. ECAC a cooperat cu Comisia Europeană și cu Centrul Comun de Cercetare al Comisiei. Provocările pe termen scurt. Pentru o implementare cu succes a acestor scanere, odată ce vor fi autorizate, sunt o listă de astfel de scanere verificate, o listă de linii directoare, comunicare de bune practici pentru operatorii pe aeroporturi, pregătirea personalului și informarea pasagerilor, foarte important. Salutăm adoptarea regulamentului european de către comisia respectivă săptămâna trecută, un pas foarte important și încurajăm în același timp producătorii de echipamente să-și intensifice eforturile în cercetare și dezvoltare spre o recunoaștere automatizată a riscurilor și permițând sistemului să verifice automat datele primite identificând și indicând operatorului în ce zonă au fost identificate anomalii. Înainte de a ajunge la partea întrebări, în concluzie, aș dori să subliniez următoarele. E vorba de abordarea noastră generală. Trebuie să ajungem la un nivel eficient de securitate în conformitate cu așteptările pasagerilor, E nevoie de o trecere la un nou model de securitate, combinând măsuri de securitate și uh, inițiind progresul în uh, punctele de verificare ale pasagerilor printr-o rețea paneuropeană. Trebuie să învățăm din uh, lecțiile din trecut, să implicăm pasagerii încă de la început și să ne asigurăm că le recunoaștem așteptările. Trebuie să avem o abordare bazată pe risc pentru a soluționa aceste probleme. Trebuie să continuăm cercetarea și dezvoltarea, pentru că numai așa putem progresa. În al treilea rând, trebuie să avem tehnologii suficient de delicate care să se asigure că pasagerii, publicul și valorile societății sunt în centrul abordării noastre. Nu ne putem uh, baza ca cetățenii să înțeleagă de la sine aceste lucruri, adică trebuie comunicate corespunzător, trebuie protejate aceste valori, iar riscul nu trebuie să ne piardă publicul. Trebuie totuși să nu uităm că noi suntem aici pentru a-i proteja. Aceste valori sunt întotdeauna avute în vedere în uh, dezvoltare și în cercetare. Noi susținem această abordare și vom continua să ne implicăm pentru drepturile pasagerilor în acest sens. În al patrulea rând, trebuie să facem o evaluare a impactului înainte de a modifica elemente de reglementare sau operaționale. Nu putem adăuga noi și noi măsuri dacă vrem să ne asigurăm de un sistem durabil și eficient suplimentar, o reglementare rapidă nu e prea adesea o reglementare bună. Printr-o evaluare a impactului putem verifica noi idei, putem să ne asigurăm că sunt respectate noile idei, sunt duse la gândite până la capăt și că securitatea rămâne prioritară. Și nu în ultimul rând, trebuie să îmbunătățim capacitățile noastre prin parteneriate regionale, prin astfel de inițiative care uh, atacă tocmai baza problemei, să înțelegem diferențele uh, culturale și să promovăm schimbul de informații. Pentru că nu trăim pe o insulă, nu suntem uh, imuni de activitățile altora, fie că vorbim de un risc sau de o activitate de reglementare. Aviația e un fenomen global, iar măsurile de reglementare au implicații la nivel global. Și asta nu doar în ceea ce privește scanarea pasagerilor. De aceea susținem inițiative regionale de cooperare care duc la o mai bună securitate pentru publicul călător. Cum am arătat, noi suntem foarte activi în acest domeniu și așteptăm cu interes viitoare colaborări în acest sens cu Comisia Europeană. Și doriți să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi astăzi aici. putem avea o discuție mai tehnică, dacă doriți, dacă agenda ne permite. Să nu uităm însă că dacă doriți elemente tehnice suplimentare cât privește rapoartele de testare, propunem o sesiune cu ușile închise ceva mai târziu. Vă stăm la dispoziție în continuare pentru a vă răspunde la întrebări și sperăm că această întâlnire reprezintă începutul unui dialog continuu pe viitor. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în numele colegilor mei, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la eventuale întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această introducere și pentru prezentare. Sunt o serie de vorbitori deja anunțați pe listă așa că îi voi ruga pe vorbitor să nu depășească trei minute ca să avem posibilitatea, dacă se pun întrebări, ca dumneavoastră să puteți răspunde. Deci trei minute, vă rog, nu mai mult. Domnul de Grandes. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim reprezentanților Conferinței Aviației Civile Europene pentru noi uh, este foarte importantă. După cum știți, uh, săptămâna trecută Parlamentul a reacționat față de propunerea și comunicarea Comisiei ca, cu un raport din proprie inițiativă în care ne-am referit uh, la problema siguranței aviației civile. Noi ne-am pronunțat asupra scanerelor, ne-am pronunțat în problema lichidelor și în problema transportului de mărfuri. Apoi Comisia s-a pronunțat și ea în, prin comitologie, ceea ce nu ne place prea mult, dar să sperăm că urmează o propunere legislativă, ceea ce ar dori Parlamentul. Oricum, uh, avem un cadru de decizii care nu poate să fie cumva despărțit de deciziile tehnice ale conferinței. Eu, ca raportor, am ținut foarte mult cont de studiile și de diagnosticul de viabilitate prezentat de conferința aviației civile. Să discutăm despre lichide. Mie nu îmi place să revin uh, la ceea ce s-a întâmplat și hotărârea luată în aprilie 2011 nu s-au luat uh, deciziile uh, corecte pentru a facilita viața la duty free și știm că diferite state, diferite aeroporturi au stabilit uh, niște măsuri, dar nu are rost să mai discutăm despre lucruri trecute care nu mă interesează. Însă, eu știam, aveam informații de la conferință, știam că există tehnici adecvate ca pentru a pune la punct uh, și a pune în aplicare aceste mecanisme la timpul potrivit. Aș dori să ne spună reprezentanții conferinței dacă din punct de vedere tehnologic existau mecanismele, sistemele eficiente la momentul respectiv. Și ne interesează și mai mult acum că am dat această pagină, care sunt garanțiile reale din punct de vedere tehnic în aprilie 2013 sistemele definitive vor exista care vor putea să detecteze lichidele și solidele care eventual ar prezenta un risc pentru securitate. Și dacă aceste instrumente sunt, vor fi capabile din punct de vedere tehnic să facă deosebirea între un lichid nenociv și un lichid care poate să ducă la o uh, o catastrofă. Acestea sunt, de fapt, elemele cheie ale discuției noastre. Am, uh, ni s-a spus că tehnologia progresează, că în fiecare zi uh, sistemele se perfecționează, ceea ce e foarte bine, dar nu știu dacă astăzi puteți să ne spuneți cu certitudine că în 2013, fără îndoială, vom avea aceste sisteme. Pentru că, de fapt, asta vrem să știm. În orice caz, Parlamentul spunea că în 2012, din punct de vedere politic, trebuie să vedem, să verificăm dacă e posibil sau nu. Și conferința cred că va trebui să facă acest lucru. Cât privește scanerele, și aici suntem într-o situație similară. Conferința Aviației Civile Europene a pregătit deja mai multe sisteme, sisteme foarte diferite de altfel. Aș dori să spun aici că Parlamentul s-a pronunțat asupra celor care sunt oportune și celor care nu sunt oportune. Pe noi ne interesează sistemele care aduc un plus valoare și care sunt proporționale cu riscul care trebuie evitat și ce măsură trebuie perfecționată pentru ca ele să funcționeze. Și o ultimă întrebare care sunt relațiile cu Statele Unite din punct de vedere tehnic, pentru că se pare că există o mare diferență de, între lucrurile despre care vorbim noi și ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că uh, ce se întâmplă acolo se ciocnește foarte mult cu principiile noastre și cu ceea ce folosim noi aici. Mulțumesc foarte mult! Sigur că raportorul și-a luat mai multă latitudine în ceea ce privește timpul. Domnul Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc invitațiilor pentru prezentare. Sigur, concluziile sună foarte bine, suntem cu toții de acord. Dorim cu toții un nivel de securitate care să țină cont de costuri, de respectul vieții private, o vrem o aplicare armonizată, dar toată lumea știe că lucrurile nu se întâmplă așa în realitate. Experiența mea Uh, care datează de câțiva ani îmi spune că multe ori suntem uh, în urma evoluției evenimentelor. Se întâmplă uneori ceva brusc și trebuie să reacționăm brusc, să luăm o hotărâre fără să ne gândim la consecințele acelor hotărâri în ceea ce privește aplicarea lor eu știu, care țin de costuri, de incidența acestor sau de consecințele pentru pasageri. Deci mă gândesc la o strategie de siguranță mai vastă pentru Europa, care trebuie dezvoltată cu partenerii și mă întreb dacă nu cumva într-o oarecare măsură nu reacționați uh, la ceea ce ajunge la cel mai înalt nivel la specialiștii în siguranță națională ei vă dau instrucțiuni sau există cumva o folosire în comună a informațiilor, retrimiteți cumva și dumneavoastră informații către statele membre, uh, vă gândiți la costul aplicării ideilor respective. Sigur că e bine că tehnologia se dezvoltă foarte repede, dar se spunea lucrul ăsta și acum doi ani. Acum doi ani spunea, se spunea că în 2010, în 2011, cel mai târziu, vor fi uh, dispozitive care să poată să detecteze lichidele care le vor permite pasagerilor să intre cu lichid un avion. Uh, da, deocamdată nu s-a întâmplat așa și s-a amânat pentru 2013. Eu sper ca noile acorduri să permită respectarea acestui termen limită. Și încă o chestiune. Uh, am depus, de fapt, o întrebare. Raportul între Conferința Aviației Civile Europene și dispozițiile luate la nivelul Uniunii Europene Uh, se discută sigur cu experții naționali care iau și ei niște hotărâri și hotărâri pe care Parlamentul acesta poate să le împiedice folosindu-și dreptul de, vetru, Dar de veto. Dar dumneavoastră aveți 44 de state membre. Bănuiesc că unii au două pălării diferite. Uh, adică sunt în Comitetul de Reglementare European, dar participă și la conferința aviației civile europene. Vreau să știu care este interacțiunea între aceste două niveluri. Și încă o întrebare, cum controlați executarea măsurilor pe care le luați? Uh, în Uniunea Europeană, Comisia trimite um, autorități de control în aeroporturi să se vadă dacă peste tot se aplică la fel deciziile. Și noi suntem critici de foarte multe ori pentru că vedem că există diferențe foarte mari de la stat membru la stat membru, uh, apropo de cum se aplică aceste măsuri. Iar dumneavoastră, care aveți 44 de state membre, îmi bănuiesc că vă confruntați cu probleme mult mai mari. Chiar le controlați sau e vorba de acorduri pe hârtie? Mulțumesc, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim reprezentanților Conferinței Aviației Civile Europene. Cred că a fost un material care ne pune pe gânduri. Aș dori să încep prin a spune următoare. Noi analizăm de multă vreme această problemă a securității, de la 11 septembrie tot o analizăm. Deci uh, am tot discutat despre acest lucru și am uh, cooperat cu Comisia Europeană în acest proces. Obiectivul nostru este să avem o singură ghișeu de securitate în toată Europa. Deci cineva care este controlat în țara A, apoi este controlat iar în țara B, tot în Uniunea Europeană, Ehm, și așa mai departe, din momentul în care ajung la sfârșitul călătoriei s-au cam săturat, pentru că tot așa s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Dacă avem acest obiectiv în, în minte, asta este ce vrem noi să facem și asta vrea și Comisia. Deci să mă refer în primul rând la lichide. Toată lumea dorea să ca în 2011 să se termine cu chestiunea cu 100 de mililitri. Dacă analizăm echipamentele existente în aeroporturile mici, mă gând, dau seama de ce vorbiți de echipamente de tip A, B și C. Nu să tot scoți lucrurile din bagaje, însă ar fi fost bine să se introducă echipamentele în 2011 fără ca D să fie gata, pentru că uh, acolo se pune problema aeroporturilor mari unde sunt cozi de trei ani, unde oamenii, de trei uh, ore, unde oamenii trebuie să scoată lichidele din bagaj. Și ar fi măcar să fie gata în 2013. Ne-am întâlnit și cu producătorii echipamentelor și există enorm de multe tipuri de echipamente. Deci în momentul în care apare, apar informațiile pe portalul Conferinței Aviației Civile Europene, oare e clar pentru aeroporturi? Aeroporturile știu exact ce echipament trebuie să folosească? Asta ar fi prima întrebare. Scanerele corporale, după cum știți, am uh, discutat foarte mult și discutăm de o perioadă lungă de vreme. Am discutat și noi cu mai multe companii care ne-au vorbit despre echipamente, însă am spus foarte clar ce nu vrem. În ciuda unor dovezi medicale contrarii, nu dorim uh, mașini, echipamente cu raze X, uh, pentru că sunt țări unde nu li se permite oamenilor să facă asemenea radiografii decât dacă sunt în spital. Deci, da. eu nu sunt de acord că aeroporturile au fost mulțumite de faptul că în 2011 echipamentele nu erau gata pentru că le-ar fi costat mai mulți bani, pentru că nu ar fi putut să vândă, eu știu, diverse bunuri la duty free și așa mai departe. Uh, scanerele corporale. Ce dorim noi? Dorim un sistem uh, eficient. Pentru că, eu știu, la un moment dat o să ajungem să facem uh, o evaluare sau o radiografie cu rezonanță magnetică în felul ăsta. Trebuie să clarificăm până cât de departe vom merge. Iar noi, sigur, ne-am mult mulțumi să avem asemenea scanere corporale ca mecanism uh, suplimentar dar uh, ar trebui, eu știu, să nu existe scutiri. Dacă jumătate din populație poate fi scutită, atunci ce rost are să mai ai un scanner corporal pentru că e o persoană în vârstă, pentru că e copil, pentru că e o femeie însărcinată sau ceva. Dacă echipamentul funcționează corect și atunci nimic uh, nu afectează organismul respectiv, atunci aceste scanere corporale ar trebui să fie valabile pentru toată lumea și nu contează care ar fi vârsta sau starea medicală a persoanei respective. Asta este singurul mod în care poți să folosești un scanner corporal ca un um, instrument suplimentar, pentru că dacă e voluntar, atunci ce rost are toată această discuție? Și ultima întrebare, care este re- relația cu EASA, pentru că este o chestiune cheie, după părerea mea. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentanților CEAC pentru intervenția lor. Vreau să vă spun că este foarte dificil în legătură cu securitatea să definim norme obiective, pentru că percepția asupra securității depinde de țară, de gradul de uh, amenințare, de geopolitică și așa mai departe. Deci există date obiective. Vreau să pun trei întrebări reprezentanților CEAC. Prima, dacă pot să răspundă, bineînțeles. Cât considere cât consideră ei că ar fi marginea de eroare care se poate acorda pentru scanerele lichide de tip C sau tip D și atunci când a existat o eroare, care sunt procedurile care sunt uh, aplicate. Uh, dacă se confirmă, evacuăm zona și facem să intervină cei de pe geniști sau Uh, dacă există oarecare, uh, să zicem, bănuieli, atunci uh, vom, pune, vom crea obiect, niște pro, intervenții care vor bloca aeroportul. Scannerul de securitate este bazat pe spectrul electromagnetic, CEAC a stabilit normele de aplicare în ceea ce privește scanerele de securitate? Aveți o idee uh, despre momentul în care testele vor fi uh, realizate? Mulțumesc, doamna Ayala Sender, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu le mulțumesc uh, reprezentanților Conferinței Aviației Civile Europene pentru prezentare. Aș dori și eu să fac, să pun trei mici întrebări. În primul rând, dacă putea să ne explice uh, cine participă la stabilirea standardelor. Bănuiesc că experții, dar există și consultări cu utilizatorii finali, adică pasagerii? Uh, pentru că pentru noi ideea era să ajungem la siguranța efectivă cu, în conformitate cu așteptările pasagerilor. Deci ce consultări se fac apoi, cum se concretizează, cum se trece de la teorie, de la teste, la realitatea aeroporturilor, unde sunt pasageri, eh, eu știu, aeroporturi mici, regionale, cum eh, se amplasează acest lucru. Spuneți că tipul de Uh, este cel care ar trebui să deschidă bagajul de cabină, nu? Pentru pasagerii din aeroporturi. Faceți teste de la începutul lui 2011 cu acesta? Deci de când se face testul până când se pune în aplicare, ce termen uh, ați prevăzut? Și apoi vorbiți despre uh, nevoia de a reduce la minim diferențele de transport, din, de, de, de um, căutarea pasagerilor, pentru că sunt diferențe între statele membre, sunt diferențe între Europa și Statele Unite. Nu e vorba numai de explozibili lichizi, este vorba de scanare. Sunt uh, aeroporturi unde trebuie să scoți laptopul, altele care te trebuie să scoți tot ce ai pe tine. Uh, cum vom reduce la minimum aceste diferențe pentru că pasagerii se simt discriminați și nu mai înțeleg nimic. Și apoi cum se comunică, cum comunicați Dumneavoastră considerați că, de fapt, comunicarea cu pasagerii este un element foarte important, care sunt recomandările concrete, pentru că senzația de discriminare, mai ales în uh, momentele de mare aglomerație la aeroporturi generează senzația de uh, lipsă de securitate. Domnul Fleckenstein. Na, na. Äh, das geht nicht von meiner Redezeit ab, das Frankenstein. Ne? Mulțumesc și eu pentru prezentare și pentru oferta dumneavoastră de a continua această discuție și eventual în spatele ușilor închise, chiar dacă nu vrem să devenim tehnicieni, noi vrem să rămânem totuși politicieni. Ați spus câteva lucruri pe care le salut. Evaluarea de impact înainte de implementare, apoi să gândim uh, logic, să vedem legăturile internaționale și să ținem cont de așteptările pasagerilor. Dacă așa am fi făcut întotdeauna, am fi purtat altfel anumite discuții. Am trei întrebări concrete. În primul rând, nu mă interesează atât de mult dacă scannerele ABCD funcționează. Nici nu vreau să am A și B dacă știu că există C și D. Nici nu vreau ca un aeroport să cheltuie bani pentru ca peste un an sau doi să achiziționeze alte echipamente care sunt utile și pentru pasageri, adică să-și poată lăsa lichidele în geamantan și acesta să fie scanat cu totul. De aceea, întrebarea, înțeleg că testele pentru D încep cu aproximativ un an și jumătate înainte de data finală sau de data de implementare. Considerați că există vreo șansă reală ca în 2013, în aprilie, aceste scanere de tip D să poată fi utilizate. Iar cât privește scanerele corporale, văd că vorbiți acum de implementarea unor programe de test și ați spus mai devreme că informațiile care există deja în state membre, precum țările de jos, vor fi folosite. Ne puteți spune ceva despre rezultatele din Germania? Eu vin din uh, Hamburg, nu vă pot ajuta cu prea multe informații, pentru că acele scanere sunt uh, închise dacă avem mai mult de 100 de pasageri pe aeroport, altfel cozile sunt prea lungi. <clears throat> Vorbim așadar de scanere diferite, ne puteți spune ceva despre eficiența acestora sau ne puteți face recomandări cu privire la anumite tipuri de astfel de scanere? Mulțumesc. Domnul Kern. Domnule președinte. Nu cun. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Suntem deci pe cale să sporim securitatea de la 98,5 la 99%. În raportul colegului Alicante însă s-a arătat că ne vedem confruntați cu o problematică specială și anume transporturile combinate de pasageri și marfă și că acolo, în domeniul mărfii, trebuie studiată problema securității cu atât mai atent. Acest lucru a fost arătat nu doar de rezultatele testelor care au avut loc în urmă cu câteva luni uh, undercover, sub acoperire, dar că se folosește principiul expeditorului sigur, certificat acolo. Eu cred că problema rămâne uh, la fel de importantă și aș, m-ar interesa ce face ECAC în acest sens dacă verifică și uh, încărcătura, nu doar cu raze X, uh, poate cu alte, alte tipuri de sensori, pentru că și după părerea mea e un uh, punct important pentru a îmbunătăți în general securitatea transportului aerian. Thank you. Mulțumesc. Am și eu de spus câteva cuvinte. În primul rând, mi s-a părut foarte interesant să aud prezentarea făcută de Conferința Aviației Civile Europene. Sunt o serie de întrebări la care s-au referit deja europarlamentarii. Nu sunt sigur dacă această conferință și-a stabilit niște standarde de detecție pentru scanere, dacă există, eu știu, un fel de Biblie așa a standardelor pentru scanere. Și m-ar interesa să au ce spuneți apropo de acest lucru. Încă un punct. Spuneți în prezentarea dumneavoastră că de obicei legislația adoptată rapid nu este, este o legislație proastă. Nu uh, am suntem de acord cu dumneavoastră, dar uh, cei care au greșit cu legislația rapidă, care a dus la legislație proastă, sunt statele membre. De îndată ce se întâmplă ceva și uh, imediat vin cu o lege foarte repede. Și nimeni nu și-a pus problema să pună sub semnul întrebării capacitatea Statelor Unite de a reinventa roata de nenumărate ori. Așa că mă întreb dacă conferința aviației uh, presează așa cum trebuie statele membre să nu facă acest lucru și m-ar interesa să spun, să văd care este cooperarea cu Statele Unite, pentru că este clar că unul din evenimentele care a dus la nenorocirea din aprilie a fost faptul că uh, Statele Unite în ultimul, ultima clipă și-a schimbat părerea și ne-a provocat această problemă. Comisia noastră a vociferat, uh, um, uh, noi am întrebat dacă există cooperare cu Statele Unite și adică cooperare reală, nu așa cum o vedem noi. Nu, dacă America spune săriți, Europa vrea doar să știe cât de uh, înaltă să fie săritura. Vrem să ne asigurăm că nu se întâmplă situația din aprilie din nou ca urmare a cooperării cu Statele Unite. Și ultimul punct pe care l-aș aduce în discuție este faptul că în această comisie există foarte multă neîncredere. Adică noi nu credem că se va respecta termenul din 2013 și nu ne puteți învinovăți pentru acest lucru. Noi vrem să știm tehnic dacă este posibil să se respecte acest termen, da sau nu. Dacă este, bun, atunci să mergem mai departe. Asta, la asta vrem noi să primim răspunsuri de la dumneavoastră și ultimisimul punct uh, se referă la testare. Vreau să vă spun următorul lucru. Înțeleg nevoia de teste de laborator, dar domeniul cheie al testării trebuie să fie la, în aeroport. Adică vreau să știu câte teste faceți în uh, aeroporturi, spre deosebire de testele de laborator, ceea ce e foarte important. Știu că din partea comisiei uh, reprezentantul a cerut să vorbească. Vă dau uh, permisiunea pentru două minute ca să auzim după aceea um, răspunsurile com conferinței. Reprezentantul comisiei are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O, o să, fiu, să respect timpul impus de dumneavoastră foarte pe scurt. În primul rând, vreau să salut uh, cooperarea cu Conferința Aviației Civile Europene. Este o cooperare foarte utilă și multilaterală. Când se pune problema standardelor uh, în Uniunea Europeană privind testarea, certificarea la nivel european, cooperăm cu Conferința uh, este o operațiune comună. Comisia lucrează cu această conferință ca să folosim cunoștințele cele mai bune. Nu încercăm să înlocuim activitatea lor, ci să pornim de la activitatea lor pentru a face față acestor uh, cerințe. 2013, uh, termenul din 2013, încercăm să punem în aplicare dorința Comisiei și anume să respectăm acest uh, termen. Un grup de lucru se va unii în septembrie și vom, încerc, vom pune la punct uh, teste și trialuri, testarea, sigur, aveți dreptate, domnule președinte, este bine să se facă și nu în laborator pentru a evita problemele de anul acesta. Vom Vom face o revizuire la mijlocul anului 2012 ca să vedem dacă tehnologia este potrivită, așa cum spuneați, ca să nu se mai întâmple dezastru din aprilie 2011. Apropo de ce spunea domnul eh, El Cadraui, faptul că suntem mereu reactiv. Da, într-adevăr, reacționăm la acțiunile celor răi ale infractorilor, deci reacționăm. Încercăm însă să devenim și preventivi uh, în măsura în care avem tehnologia și informațiile necesare. Și în cele din urmă vreau să mă refer la noile modele de securitate menționate de, în prezentarea conferinței. Am participat la conferință la Singapore, avem aceeași viziune precum conferința și am dorit să mai discutăm pe această temă cu Comisia. Sper că n-am depășit timpul. Uh, da, uh, ați vorbit cu trei uh, secunde mai puțin decât timpul pe care îl aveați la dispoziție. Conferința, nu știu cine dorește să răspundă dintre dumneavoastră la chestiunile aduse în discuție. Și avem 10 minute la dispoziție pentru a face acest lucru. Îmi dau seama că este foarte greu să răspundeți la toate întrebările în 10 minute, dar asta e timpul pe care îl avem la dispoziție. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi scurt. Mai multe întrebări au fost puse sub unghiuri de vedere diferite. Îmi propun să încep prin a răspunde la întrebările domnului de Grandes și chiar la întrebările dumneavoastră, domnule președinte, care erau întrebări cu caracter general. După, după aceea vom completa uh, Uh, referindu-ne la întrebările precise care au fost puse. Aș vrea întâi de toate să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și domnului de Grandes în special uh, în privința raportului asupra scanerelor, care ne-au ajutat foarte mult. Mai avem funcă foarte multe de făcut privind scanerele corporale, dar acest subiect nu este numai unul tehnic, ci este și unul politic legat de viața privată și asupra căruia avem o orientare care la ora actuală este foarte clară. În ceea ce privește lichidele, prima întrebare este dacă există astăzi sisteme adecvate pe plan tehnologic și care sunt șansele de a se ajunge la respectarea termenului 2013. Să fim foarte clari, Unul dintre eh, cei care au intervenit, domnul Flankenstein, spunea că tipurile A și B nu permit mare lucru și împărtășesc eh, această eh, opinie. Tipul A permite testarea lichidelor prin prelevarea unui eșantion. Uh, deci să avem o sticlă de bordeaux foarte vechi sau de whisky vechi și când ai scos un eșantion de acolo, bineînțeles că produsul uh, poate să fie aruncat. Nu putem să imaginăm un astfel de, uh, de test. Tipul B este mai bun, dar să vedem ce ne poate permite. Este vorba uh, de testarea, de exemplu, a fiecarei sticle una după alta Astăzi am, fac, am face astfel ceea ce facem astfel. Astăzi pasagerul își scoate lichidul care nu poate fi testat, azi, mâine se va putea testa acest lichid, dar cu pierdere foarte mare de uh, timp și cu cozi în consecință. Așadar, multe state europene au considerat că această reglementare nu permitea menținerea aceluiași nivel de securitate pe care îl avem astăzi, pentru că astăzi acest nivel legat de lichide vorbește numai de volum, volume reduse. Uh, or, se știe că fiecare produs are un efect care este în funcție de volumul sau de cantitatea sa. Dacă nu putem să testăm decât un număr foarte mic de, uh, să zicem, de sticle printre toate cele existente, atunci nivelul de securitate nu ar fi același. La ora actuală ne aflăm într-o situație în care lumea este mult mai primejdioasă, plină de primejdii și eu uh, împreună cu Franța știu că suntem în operații de um, război uh, cu Libia, ori suntem extrem de prudenți și în același timp avem o opinie publică care este profundă, impresionată de acest tip de uh, probleme și același lucru trebuie să existe peste tot. De aceea ni s-a părut că nu este potrivit să lăsăm garda jos în acest moment. Ceea ce așteptăm cu toții este tipul D, pentru două motive. Întâi de toate pentru că ar reprezenta un progres pentru pasager. Pasagerul nu va mai trebui să-și scoată din bagaje toate uh, lichidele, uh, bagajul de cabină va fi testat ca astăzi, iar în momentul uh, uh în care iese din uh, lanțul de testare, el va fi fost controlat, o operație mai rapidă și asta înseamnă că, având același număr de persoane la aceeași coadă, se vor face mai multe teste și vom ameliora nivelul de securitate, ameliorând în același timp și uh, facilitățile de deplasare pentru pasageri. Avem la CEAC un scop care este același cu cel al Comisiei, adică să permitem ca acele duty free să um, funcționeze bine pentru că există, ele reprezintă un element important al economiei uh, aeroportoare, dar cu respectarea, bineînțeles, a măsurilor de securitate. Pe de altă parte, vom fi capabili să, te, să respectăm acel termen 2013 uh, cu siguranță. Dacă îmi pot permite, uh, aș vrea să spun că CEAC nu uh, joacă uh, Uh, rol, nu are un rol important în fabricarea mașin, mașinăriilor, instrumentelor și în stabilirea termenelor. Noi facem tot ce putem ca să îi forțăm pe o, cei care fabrică aceste echipamente să o facă cât mai repede posibil. Am, ne-am propus să facem teste foarte rapide, teste în laborator și apoi teste în mărime naturală în aeroporturi. Dar lucrăm cu echipamentele pe care le avem la dispoziție. Și așa cum spunea domnul Riche, ă, avem și un anumit context de amenințare, ori ă, aceste contexte variază în timp și trebuie să ne adaptăm situațiilor respective. Am avut am primit mai multe întrebări regate de relațiile cu Statele Unite. Relațiile cu Statele Unite sunt niște relații continue, permanentele, la nivelul ceea că avem în fiecare an o întâlnire, de fapt două întâlniri, una în Statele Unite, cealaltă în Europa, cu omologii noștri americani care nu reprezintă numai DGS-ul uh, american, ci și alte um, organisme, cum ar fi uh, Ministerul de Externe. Deci ne întâlnim cu actorii din cele trei mari domenii, sigur, securitatea aviației, operațiile um, aeriene și lupta împotriva terorismului și cei care reprezintă problemele de mediu. Avem, bineînțeles, o cooperare foarte susținută și fiecare grup este un grup suveran. Așa cum s-a spus de președintele nostru, guvernele reacționează în funcție de evenimente și putem reproșa uh, guvernelor că uh, reprezintă uh, uh, propriile lor direcții generale și că reacționează prea repede, dar pe de altă parte ce am spune dacă n-am fi încercat să tragem niște învățăminte dintr-o tentativă de atentat și alt atentat se producea imediat. Uh, ne aflăm în această dificultate fundamentală a guvernelor, care este de a lua hotărâri în situații în care elementele sunt nesigure și în care probabilitatea ca ceva să se întâmple este foarte mică. Știm că vom crea probleme pentru un număr mare de persoane care uh, sunt onești, dar dacă posibilitatea este slabă, consecințele pot fi totuși niște consecințe foarte uh, importante. Nu spun că situația actuală este perfectă, ci constat o coerență foarte mare la nivelul statelor care participă la lucrările CEAC prin direcțiile lor generale. Asta înseamnă că un mare număr de guverne au poziții comune. S-a mai pus o întrebare legată de funcționarea CEAC unde avem statele din Uniunea Europeană, dar și alte state, pentru că sunt, suntem o organizație cu 44 de state membre. Directivele uh, fixate de CEAC sunt directive care sunt acceptate de ansamblul statelor, dar nu avem o putere de reglementare și este foarte clar că pentru statele comunitare, regulile comunitare sunt cele care se aplică. Ceea ce vrem să facem este o coordonare. Cu cât coordonarea este mai largă, uh, cu atât uh, uh, lucrurile merg mai bine. În dacă putem să promovăm la scara celor 44 de state membre reguli care au fost uh, create la nivelul comunității europene și dacă putem să mai tragem și uh, lecții din experiența celor alte state, bineînțeles că acest lucru este un element favorabil. Bineînțeles, nu avem pe de altă parte puterea unei, uh, unei instituții ca dumneavoastră unde se pot lua hotărâri și adopta reglementări pentru toată lumea. Acum, în ceea ce privește scanerele corporale, am înțeles foarte bine mesajul dumneavoastră care spunea că trebuie să evităm anumite tipuri de radiații. Bineînțeles că anumite state deja făcuseră acest lucru, uh, având, uh, folosind uh, scanere milimetrice, Uh, în unele țări, cum ar fi Statele Unite, se, ocup, se folosesc cele două tipuri de, uh, cele două sisteme, ori toate analizele pe care le-am făcut noi ne spun că acest tip de scanere nu reprezintă un, uh, o amenințare um, pentru pasageri, dar pe de altă parte este foarte rezonabil să uh, urmăm recomandarea dumneavoastră fără să ezităm în sensul de a ne sprijini pe uh, scanere corporale cu radiații ionizante. Bineînțeles, acest lucru îl dorim cu toții pentru că uh, o palpare pare prost făcută este inutilă, iar una care se face mai bine este intruzivă, așa încât un scanner corporal ar fi o soluție. Cel mai bine ar fi ca acest tip de testare să fie automatică pentru a nu se aduce atingere vieții private. Testele pe care le-am făcut până acum nu, au, nu ne-au dat niște rezultate foarte bune asupra activității acestor tipuri de scanere. Vă rog, dacă puteți să încheiați. Eram la ultimul punct. Uh, Scannerul corporal este astăzi mai puțin eficient în mod uh, uh, automat. Asta nu vine de la detectori, ci de la sistemul informatic care face analiza imaginii în mod automat. Mă îndoiesc că, nu mă îndoiesc că într-un viitor apropiat vom avea oarecare avan, progrese. Uh, știu că nu am răspuns tuturor întrebărilor, dar uh, este un compromis uh, dat fiind timpul de care dispuneam. Mulțumesc, doamna Foster. Vă rog, știu că așteaptă președintele maghiar aici. Aș vrea să spun ceva însă, pentru că am avut dezbateri foarte uh, intensii, des, uh, dezbateri despre aceste radiații ionizante. Nu suntem de acord în general cu ce spun uh, cei din domeniul medical, că nu există deloc efecte. Uh, Spuneați că căutarea corporală, palparea, nu este corectă, nu e, e inutilă. Dar dacă introducem scanarele corporale și nu există probleme de viață privată și nimeni nu este scutit, atunci pe calea asta trebuie să mergem, pentru că altfel jumătate din populație o să fie scutită și ei o să treacă Asta este problema. Problema nu este cu radiația ionizantă, nu? problema e de altă natură. Bun. Noi vrem un sistem, un singur sistem care să fie valabil în toată Europa și să fie consecvent și să fie același sistem nu, că îți scoți pantofii la un aeroport, nu-ți scoți pantofii la alt aeroport. Uh, uh, poate în același stat membru se întâmplă în două feluri diferite. Mulțumesc uh, domnilor, reprezentanții ai Conferinței Aviației Civile Europene și sperăm că vom putea avea un dialog constant cu dumneavoastră ar fi uh, în avantajul tuturor, ar fi și în avantajul nostru și al dumneavoastră. Și, bineînțeles, suntem de acord că uneori lucrul acesta trebuie să se întâmple uh, cu ușile închise pentru că sunt chestiuni de securitate, dar asta nu ar fi o problemă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea de astăzi și, uh, încă o dată, cum spuneam, vă mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Iar acum o să trecem imediat la schimbul de vederi cu domnul Volner, ministrul transporturilor din Ungaria, cel care a fost președintele acestui Consiliului în timpul acestei perioade, cât a fost președinția maghiară. Avem cam o oră la dispoziție, deci V-aș invita să vorbiți cam 15 minute, poate mai mult, iar apoi uh, eurodeputații pot să pună întrebări. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, uh, doamnelor și domnilor, stimate. Fontos történelmi esemény volt, hogy első alkalommal látta el. Ce? Ungaria a asigurat uh, președinția rotativă pentru prima dată în jumătatea, prima jumătate a acestui an. Am avut speranțe foarte mari și pregătirea pentru politica de transporturi ca urmare a triorului, trioului Belgia, Spania. Cât privește politica pentru transporturi, am încercat să ne dăm silința ca Uniunea Europeană să aibă o poziție puternică, să avem un sistem de transport uh, modern și durabil și să ne atingem obiectivele în uh, contextul unei cooperări prietenoase cu Parlamentul. Uh, alinindu-ne la programul trioului, ne-am bazat pe realizările partenerilor noștri de trio în ceea ce privește politica de transport. Am avut succes, ne-am îndeplinit în general majoritatea obiectivelor. Sunt convins că nu am fi reușit să facem acest lucru fără să fim susținuți de instituțiile Uniunii Europene, mai ales Parlamentul European. Așa că aș dori să exprim recunoștința față de Parlamentul European pentru abordarea constructivă și pentru susținerea pe care ne-a arătat-o pe parcursul negocierilor. Eforturile noastre comune au făcut ca Uniunea Europeană să răspundă așa cum trebuie la provocările din domeniul transporturilor, întărind economia Uniunii Europene întărind Uniunea Europeană ca atare și promovând bunăstarea cetățenilor. Doamnelor și domnilor, am să fac o prezentare pe scurt a realizărilor președinției maghiare în domeniul politicii de transport. Programul președinției include mai multe dosare pe două obiective importante, durabilitatea și integrarea, pe de-o parte, și pe de altă parte, siguranța și uh, securitatea. Cât privește siguranța și securitatea, dar și integrarea, aș dori să mă refer în primul rând uh, la dosarul privind revizuirea rețelelor transeuropene de transport. Reuniunea informală din 7-8 februarie la nivel ministerial, care a avut loc în Ungaria, a fost unul din evenimentele importante în domeniul transporturilor. Reuniunea aceasta s-a referit la viitorul rețelelor transeuropene de transport, mai ales problema planificării rețelelor și chestiunea finanțării rezultatele acestei reuniuni, așteptările statelor membre față de propunerile legislative ale Comisiei au fost publicate în concluziile președinției, care, la care s-a adăugat uh, uh comunicatul de presă comun al președinției și Comisiei. Ca rezultat al acestei reuniuni informale, Comisia a avut consultări bilaterale cu statele membre privind eh, el, rețelele de bază. Aceste consultări împreună cu concluziile Comisiei au fost liniile orientative folosite de Comisie înaintea publicării eh, proiectului legislativ privind rețelele transeuropene de transport în septembrie. Cartea albă a Comisiei a fost o altă prioritate, un dosar strategic și orizontal al președinției noastre. Am avut dezbateri intense pe marginea cărții albe, Uh, și nu numai în Consiliu, dar și în diversele formațiuni ale Consiliului pentru a putea grăbi publicarea concluziilor cărții albe. Am avut o dezbatere cheie pe marginea acestei chestiuni și am făcut un rezumat al președinției noastre pe această temă. Statele membre au uh, salutat uh, foaia de parcurs a Comisiei, deși nu au fost de acord cu toate elementele uh, Uh, politici europene în domeniul transporturilor ca zonă prioritară. Statele membre au uh, accentuat politica de inovare, cercetare și dezvoltare în acest domeniu, conexiunile eficiente și efective ale rețelelor de transport și îndeplinirea, realizarea spațiului unic european în domeniul transporturilor metode de finanțare corecte, metode de cofinanțare corecte, dezvoltarea infrastructurii de transport, lansarea noilor planuri de acțiune locale și regionale pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și eliminarea uh, și uh, introducerea sistemelor inteligente de transport. Împreună cu contribuțiile scrise ale statelor membre, rezumatul făcut de președinție a oferit Comisiei Europene imaginea corectă a poziției statelor membre și le-a ajutat să formuleze inițiative specifice. Cât privește revizuirea directivei pentru eurovinietă, am avut o majoritate calificată în timpul președinției belgiene, așa că am avut consultări pentru a ajunge la un acord echilibrat între diversele instituții la a doua citire. Președinția și-a atins obiectivul, negocierile directivei euroviernetei care durau din 2008 au fost în cele din urmă închise, s-a ajuns la un acord la a doua citire, la a doua lectură. Parlamentul European a adoptat revizuirea directivei pe 7 iunie 2011. Acest instrument legislativ este primul pas către folosirea principiului poluatorul plătește în transportul rutier. Aș dori să-i mulțumesc domnul, domnului El Cadraui, care a fost raportorul uh, acestui dosar la Parlamentul European. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc și domnului Brian Simpson, președintele acestei comisii, care a fost raportorul din umbră. De asemenea, mulțumesc Parlamentului European în întregime pentru contribuția constructivă care a facilitat un compromis uh, echilibrat uh, în ciuda micii majorități, eh, majorității destul de fragile din Consiliu. Prioritățile și obiectivele președinției au fost realizate pe 16 iunie, au fost prezentate la reuniunea Consiliului din 16 iunie. Statele membre au adoptat atunci o abordare generală privind directiva referitoare la spațiul unic european feroviar, în felul acesta se ajunge la uh, un cadru general privind primul pachet legislativ în domeniul feroviar. Am avut uh, reuniuni complexe pe linia inițiată de președinția belgiană, când au început uh, diverse negocieri, însă s-au exprimat rezerve apropo de această propunere în domeniul automobilelor ca rezultat al unei activități intense, am reușit să ajungem la un compromis echilibrat între diversele grupuri de state membre care aveau viziuni contradictorii. Cred că acest compromis va asigura președințiilor viitoare un mai mare spațiu de manevră. Sper, cred că în viitor vom reuși să ajungem la un compromis care să fie acceptabil atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu. A fost o prioritate cheie a președinției noastre să asigurăm transportul pe căile navigabile continentale, continentale am uh, avut o conferință la nivel înalt pe 7 aprilie 2011 în Ungaria privind integrarea cursurilor de apă transcontinentale uh, în economie și pentru uh, finanțarea programului Naiades și viitorul programului Naiades. Pornind de la concluziile acestei conferințe, am adoptat niște concluzii ale, niște concluzii ale Consiliului pe 16 iunie 2011. În acest document, statele membre au prezentat orientări generale foarte clare Comisiei cât privește continuarea acestui program. În ce privește durabilitatea și integrarea, aș dori să accentuez pașii făcuți de președinția maghiară către punerea în aplicare a cerului unic european. Am avut o conferință la nivel înalt pe acest uh, subiect pe 3-4 martie 2011 la Budapesta. Punctele principale au fost punerea în aplicare a cerului unic european, starea privind uh, folosirea blocurilor aeriene funcționale, interoperabilitatea SESAR și sistemele Next Gen și punerea în aplicare a cerului unic european la nivel paneuropean. Participanții la conferință au adoptat Carta de la Budapesta care subliniază uh, pași pe termen scurt și pe termen mediu care trebuie făcuți. Nu în cele din urmă, unul dintre, una dintre sarcinile noastre cele mai importante a fost o sarcină dublă. A trebuit să evaluăm revizuirea uh, de la mijlocul termenului a directivei Galileo și de asemenea să identificăm prioritățile cheie. Ca rezultat al negocierilor intense, Consiliul pentru Transport a adoptat concluzii ale Consiliului la reuniunea din martie doar la două luni după ce s-a publicat comunicarea Comisiei. În aceste concluzii, Consiliul a conf- și-a confirmat angajamentul față de aceste programe unanim și a oferit Comisiei orientări generale pentru pregătirea proiectelor legislative legate de funcționarea și finanțarea acestor programe după 2013. În ce privește negocierile interinstituționale privind proiectul uh, de program pentru accesul la serviciu public reglementat Galileo. Aici au avut loc uh, negocieri foarte intense care s-au încheiat cu succes în timpul președinției maghiare la prima lectură cât privește siguranța și securitatea, în primul rând aș dori să menționez negocierile privind proiectul de directivă care facilitează schimbul transfrontalier de informații privind infracțiunile de trafic. Negocierile durau din 2008 iar această directivă afectează viața unui număr mare de cetățeni. Adoptarea ei poate să fie un progres foarte mare pentru îmbunătățirea siguranței transporturilor. Ca rezultat al unor reuniuni trialog a fost posibil să încheiem negocierile interinstituționale la a doua lectură în timpul președinției maghiare, Parlamentul European a adoptat acest act legislativ în plenară pe 6 iulie. Atât Consiliul cât și Parlamentul au acționat cu responsabilitate. Hotărârile lor s-au au dovedit că prin cooperare în interesul cetățenilor Uniunii Europene putem să avem realizări majore. Mulțumim foarte mult Parlamentului, raportorului, doamnei Ayala Sender, pentru atitudinea uh, flexibilă și constructivă în timpul negocierilor. Alte dosare în domeniul siguranței și securității sunt cele două dosare legate de transportul maritim. Președinția noastră s-a bazat pe ajutorul oferit de partenerii în trioul de președinții Belgia și care are mult mai multă experiență în transportul maritim, dezbaterea ministerială privind modificarea regulamentului al Agenției uh, de Securitate Marină a avut loc la reuniunea din martie a Consiliului pe Transport. Pornind de la rezultatele acestei dezbateri, am rezolvat chestiunile rămase în discuție și Consiliul a adoptat o abordare generală la reuniunea din 16 iunie 2011. Am reușit de asemenea să ajungem la un acord privind textul hotărârii privind uh, accesul Uniunii Europene la protocolul din 2002 al Convenției de la Atena din 1974. Este convenția care se referă la transportul pasagerilor și bagajelor lor pe mare cât privește siguranța și uh, securitatea în domeniul transportului aerian, vreau să mă refer la un alt dosar la care am ajuns la un acord în timpul președinției uh, uh, ungare. S-a adoptat o hotărâre privind semnarea și aplicarea provizorie a unui memorandum de cooperare între UE și organizația internațională a aviației civile. S-a semnat acordul cadru de cooperare în mai 2011 și s-a adoptat prima anexă privind siguranța aviației. Vorbind despre transportul aerian și siguranța transportului aerian, aș dori să menționez erupția vulcanului Grimsvötn pe în mai 2011, pe 31 mai, ca urmare a declarării acestei zone de interzicere a zborurilor în Islanda, am discutat ce pași urmau să fie făcuți cu domnul vicepreședinte Calas, Discuția a fost telefonică. Erau deja noi proceduri ca urmare a evenimentelor de anul trecut și aplicarea acestor noi proceduri uh, a dus la faptul că statele membre au reușit să gestioneze bine situația și aș dori să mai discut pe scurt și alte dosare pe care nu le-am menționat până acum, care au fost negociate în timpul președinției maghiare. S-a luat o hotărâre privind aderarea Uniunii Europene la, la Convenția COTIF, Convenția privind transportul feroviar internațional, și s-a semnat un acord între Uniunea Europeană și Organizația uh, Interguvernamentală privind transportul feroviar internațional. S-a semnat la reuniunea extraordinară a OTIF la Berna la sfârșitul lunii iunie. Relațiile mm, au fost relațiile internaționale în aviație au fost foarte importante pentru noi, așa că am început negocierile cu Moldova privind un uh, acord de transport aerian. Au început de asemenea negocieri privind includerea posibilă a, a drepturilor de cabotaj în acordul dintre Uniunea Europeană și Elveția din 2012 S-a ajuns la un acord comprehensiv între Uniunea Europeană și Brazilia. Islanda și Norvegia au aderat la transportul, la acordul de transport dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, transport aerian evident, președinția maghiară a avut succese și în ceea ce privește cooperarea internațională privind navigația prin satelit. Comisia a avut mandat să încheie acorduri de cooperare și să înceapă negocieri cu Brazilia și Chile, am solicitat aprobarea Parlamentului European pentru acordul de cooperare privind navigația prin satelit între Uniunea Europeană și statele membre și Norvegia. Am mai încheiat niște acorduri privind promovarea și folosirea navigației, sistemelor de navigație Galileo și a aplicațiilor respective. Pe baza acestor realizări, îmi face plăcere să vă spun că președinția maghiară și-a îndeplinit toate angajamentele în domeniul transportului. La sfârșitul acestei prezentări, permiteți-mi să mai menționez strategia europeană pentru regiunea Dunării. S-au adoptat concluzii ale Consiliului pe 24 iunie 2011. Această strategie este a doua uh, strategie pentru dezvoltare macroregională a Uniunii Europene, rolul este să armonizeze evoluțiile transfrontaliere a 14 state aflate toate în zona Dunării. Sunt 8 state în interiorul Uniunii Europene și alte state în afara Uniunii Europene. Rolul este să creăm noi locuri de muncă, să susținem dezvoltarea și de asemenea să facem ca uh, zona fluvială să fie bun, să fie potrivită traiului omului prin proiecte comune și prin eliminarea discrepanțelor dintre parteneri. Această strategie are două aspecte de transport. Unu, elaborarea mobilității ca urmare a investițiilor în infrastructură mai ales transportul nord-sud și interconexiunile nord-sud și, în al doilea rând, promovarea transportului pe căile navigabile continentale, care are și aspecte ecologice. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să accentuez încă o dată faptul că aceste rezultate nu puteau fi atinse dacă n-am fi cooperat cu statele membre, cu Comisia și cu dumneavoastră. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați susținut, că ați susținut președinția noastră ca să ne putem pune în aplicare programul de transport. Sper că activitatea noastră a arătat hotărârea Ungariei și angajamentul sincer al Ungariei față de o politică puternică de transport la nivelul Uniunii Europene. Sper de asemenea că activitatea noastră a contribuit la stabilirea unei politici de transport europene care să ducă la o Uniune Europeană integrată, unită, mai competitivă și socială, care să poată să facă față noilor provocări. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim pentru acest raport despre președinție. Domnul Groș, doamna Lea Sanders, ar mai fi un vorbitor? Nu, ne oprim aici. Domnul Groș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc și în numele grupului nostru președinția dumneavoastră a fost una activă, nu v-ați numărat printre cei care au lăsat deoparte greutățile și au uh, cules fructele, uh, roadele muncii altora. Orice student s-ar bucura de rezultate ca ale dumneavoastră, ați avut uh, șapte puncte for- forte și am avut o serie de cărți albe, schimbul transfrontalier de informații, multe puncte importante pe care ați convins Consiliul să ajungă la luarea unor decizii. De asemenea, la FAPS ați uh, avut o conferință importantă în martie și coordonatorul nostru nu poate decât să se bucure că și în numele țării dumneavoastră ați uh, dat un semn Ați semnat în mai cu șapte state partenere acel pact pentru un uh, cer unic european. A fost uh, convingător nu doar pentru ceilalți care mai trebuie să semneze. Dacă președinția dă un astfel de exemplu bun, poate convinge astfel și alte state membre și vă mulțumesc încă o dată în acest sens. Sigur că nu suntem întotdeauna mulțumiți de toate rezultatele Consiliului. Cunoașteți acest lucru și e normal să fie așa. Trebuie găsit un compromis. Cred că comisia noastră și raportorii noștri au uh, lucrat bine atât cât privește Eurovineta, cât și schimbul de informații transfrontalier, au dat dovadă de flexibilitate pentru a se ajunge la un rezultat. Sper ca pe viitor să vedem o gândire mai europeană din partea Consiliului. Nu mă refer la președinție, pentru că totuși există aceste reflexe naționale care nu sunt deloc utile și din păcate au fost foarte prezente. Aș încheia cu trei uh, întrebări. Vorbeam și mai devreme despre scanerele corporale, securitatea în uh, aviație. Aeroporturile spun astăzi deja că trebuie să fie pregătite pentru 2013. Noi în Parlament nu am dorit să trăim din nou ceea ce am trăit în acest an și anume o reacție uh, bruscă pe termen scurt a multor state membre care apoi au renunțat la ceea ce au promis sau au uh, semnat. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Cum vedeți uh, viitorul în acest domeniu și în cooperarea între instituții? pentru că ceea ce a făcut comisia să eh, elimine această decizie n-a fost un prea bun exemplu. Sperăm să nu facă școală. Al doilea punct. Ați avut discuții foarte importante cu privire la rețelele transeuropene. După părerea mea, viitorul acestui dosar se va vedea în curajul statelor membre să reducă numărul de proiecte, dar să financeze deci mai mult fiecare proiect în parte. Atunci putem fi mai convingători. Care e părerea dumneavoastră? Și un ultim punct unde nu sunt de acord cu dumneavoastră, vorba de propunerea Consiliului cu privire la conceptul uh, căilor ferate. Din păcate, nu e un concept european, ci pentru multe regiuni se vede abordarea națională. Nu, e, nu ține de țara dumneavoastră sau de președinția dumneavoastră, dar multe state membre, din păcate, se opresc cu planificarea, cu gândirea la granița lor când vorbim de căi ferate. Trebuie să eliminăm aceste obstacole. <coughs> Căile ferate trebuie să fie partener în aceste noduri intermodale. Credeți că noi, Parlamentul, putem face ceva mai mult în uh, acest sens decât a făcut Consiliul până acum? Mulțumesc, doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l scuz pe coordonator, domnul El Cadraui, care aș fi dorit să fie aici, dar are o problemă la care nu poate să renunțe, așa încât mi-a m-a rugat pe mine să comentez rezultatele președinției maghiare. Sigur, s-a văzut că ideea troicii, a trioului a funcționat. Le încep unele președinții și președinția este a treia este cea care le consolidează și le finalizează. Vă felicit pentru că în unele dosare foarte importante pentru această comisie, președinția dumneavoastră a obținut rezultate pe care le-a, care demne de menționat, a încheiat niște dosare foarte grele și cred că a reușit să facă acest lucru cu foarte mult curaj și riscând așa cum fac președințiile noi care au acest imbold. și sigur a adus în discuție alte mm, dosare foarte interesante pentru președințiile următoare. Dosarul cel mai complet și mai complex unde s-a obținut un rezultat, credem noi, foarte important este dosarul unde a fost uh, raportor domnul El Cadraui al Eurovinietei, care era foarte important atât uh, pentru Parlament cât și pentru Consiliu. Și cred că aici, prin tenacitatea domnului El Cadraui, prin capacitatea domniei sale de negociere, am ajuns la o soluție pragmatică uh, astfel că s-au stabilit niște principii fundamentale, cum ar fi principiul poluatorul plătește, care a fost astfel înscris în politica de transport rutier. S-a inclus de asemenea, s-au inclus elemente legate de condiționarea veniturilor și de posibil, posibilitatea de a transparentiza internalizarea costurilor externe, ceea ce este un pas înainte care pregătește aplicațiile viitoare. Cred că mai e aici o plusvaloare și anume posibilitatea de a avea dezbateri naționale privind tema investițiilor și tema uh, marcării acestor venituri, mai ales în țările unde nu se procedează așa. Și sigur, uh, dacă discutăm despre rețelele transeuropene, aici se pune problema posibilității de a folosi 15% din uh, venituri în acest sens, ceea ce este, reprezintă o temă politică, mai ales folositoare pentru zonele montane. Sigur, e o vorba de categorii de vehicole care sunt importante în, din acest punct de vedere, care ar trebui să fie scoase din circulație, în felul acesta renoind și parcul auto. În felul acesta s-au pus bazele unui viitor și în condițiile crizei nu era ușor să se facă pași înainte, dar cred că lucrul acesta s-a realizat. În ceea ce privește rețelele transeuropene, sper că dezbaterea dumneavoastră a dus la rezultate privind finanțarea, pentru că acesta este un aspect pozitiv în privința transportului, prima propunere făcută de comisie într-un cadru de finanțare care n-avea nimic de a face cu revizuirea rețelelor transeuropene a generat o serie întreagă de relații în țara mea, în Italia și așa mai departe. Sper însă că aceste concluzii formulate de dumneavoastră vor contribui la îmbunătățirea deciziilor luate de Consiliu. Vă felicit pentru concluziile legate de navigația fluvială și de menținerea programului Naiades, care este un program important uh, care dorim să se mențină pentru că exista această, acest decalaj între viitor. Doamna Țicău nu este aici, dar cred că uh, a contribuit foarte mult la strategia pentru Dunăre care ajută foarte mult din punct de vedere al transportului, uh, navigația fluvială. Și ca să nu mă mai lungesc, uh, voi menționa dosarul legat uh, de amenziile transfrontaliere. Aici am discutat cu președinția belgiană, temeiul juridic, că nu e parte din transport, a trebuit să găsim, eu știu, împreună cu Consiliul, care ar fi baza juridică dar până la urmă am ajuns la ce trebuia și avem un dosar de transport. Am uh, recuperat această clauză de revizuire și am revenit la o bază uh, juridică din transport. Deci dorim să vă felicităm din toată inima. Este foarte adevărat că președinția belgiană a lăsat acest pachet pregătit, dar uh, se punea problema adaptării sistemului Eucaris care trebuia, care era avut în vedere și de comisie. Era o chestiune complicată, ducea la problema protecției datelor, de problema de schimb de date, de utilizare. Deci se punea problema participării tuturor statelor membre, dar dumneavoastră ați reușit cu multă capacitate să finalizați acest pachet. Negocierile uh, avute cu noi au arătat uh, flexibilitatea și receptibilitatea dumneavoastră, receptivitatea dumneavoastră în ce privește protecția datelor, accesul la date, controlul datelor de către persoana implicată și ne-am asigurat că nimic nu, datele acestea nu vor fi contaminate. Poate că nu ar fi așa cum a vrut domnul Riche, dar uh, s-a asigurat și problema primirii, a notificării și uh, s-a făcut consultări cu asociațiile de victime, cu uh, asociațiile membrilor familiilor, victimelor accidentelor de trafic și așa mai departe. Ce n-am reușit noi a fost un acord care să faciliteze consensul privind tabelele de corelare este un dosar interinstituțional care e în continuare menține spiritele încinse între Parlament și Consiliu. Ați făcut niște progrese, uh, dar aici lucrurile nu sunt mulțumitoare. Parlamentul a fost generos uh, din punct de vedere instituțional, dar credem că dumneavoastră trebuia să faceți și pașii dumneavoastră la Consiliu. La sfârșitul acestei reuniuni vă invităm la o mică celebrare, o mică sărbătoare unde vă vom felicita în continuare. Mulțumesc! Colza! Colza! Köszönöm a szót. Hosszabbra terveztem a felszólalásomat, de az... Mulțumesc! Aveam de gând să vorbesc ceva mai mult, însă Oamenii, cei colegii care au luat uh, cuvântul înaintea mea au pus tocmai întrebările pe care urma să le pun și eu. A rămas o singură întrebare pe care o voi adresa, însă înainte de aceasta aș dori și eu să felicit președinția uh, ungară pentru tot ceea ce a făcut și cred că e o părere generală unanimă. În domeniul transportului, președinția a înregistrat succese și a atins toate obiectele. Întrebarea care mai rămâne de pus e vorba de dreptul pasagerilor. Care este progresul înregistrat în ceea ce privește dreptul pasagerilor în transport? Mulțumesc. Mulțumesc, Adam. Și dori să subliniez încă o dată câteva lucruri spuse de către colegii mei. Și eu cred că președinția a înregistrat multe succese, în special pe două dosare mari din punctul nostru de vedere, dar e importantă și activitatea din alte domenii. Au început anumite programe, s-a menționat problema Dunării, comisia noastră a cam adoptat Dunărea, ne-am îndrăgostit de ea. Asta în special pentru că doamna Țicău nu ne-ar fi lăsat vreodată să uităm Dunărea. Dar e un uh, fluviu important pentru noi <coughs> și am considerat că are potențial mare și nu a fost utilizat uh, corespunzător până acum. De aceea și eu consider că, în special în domeniul transporturilor, președinția ungară a lucrat foarte bine și dori să o felicit uh, și în nume personal și echipa dumneavoastră și reprezentanța permanentă care au lucrat din greu și au dus la acest succes al președinției. Există și în continuare probleme, cea instituțională a tabelelor de corelare, Sigur, nu vă putem acuza că n-ați fi făcut nimic în acest sens. E o problemă pentru uh, poziții mai înalte decât ale noastre. Apoi, taxele uh, pentru aviație, problemă blocată în Consiliu. Vom uh, discuta acest subiect cu ministrul polonez în această după amiază. Și apoi, poziția generală a Consiliului ca dovada succesului dumneavoastră să vede și că ați reușit să obțineți lucruri când noi credeam că relația dintre Consiliu și Parlament era cea mai proastă în ultimii ani. Și nu critic uh, președinția ungară, ci și vreau să vă felicit că am reușit să facem atât de multe când încrederea între Comisia noastră și Consiliul de Ministri a fost egală cu zero. Și am avut uh, problemele în uh, aprilie, de exemplu, cu problema lichidelor și a gelurilor. Colegul Groș s-a referit tocmai la acest aspect. Am avut un foarte bun dialog cu dumneavoastră și ați dat un exemplu de cooperare cu Parlamentul pentru a restabili încrederea. De multe ori statele membre s-au retras în interiorul granițelor sale, în granițelor lor, pe toate mijloacele de transport, în special în domeniul feroviar și avem nevoie de această idee, de această abordare europeană. De asemenea, am avut uh, discuții bune și la întâlnirile de la Budapesta, de exemplu, când am discutat rețelele transeuropene și unde fiecare stat membru dorea să le prioritizeze, dacă însă se respecta schema uh, fiecărui uh, stat în parte. Sper să putem coopera bine și pe viitor, pentru că am cooperat foarte bine și până acum, cercând să și îmbunătățim relația între Consiliu și Parlament. Cred că în acest moment avem mari probleme în această relație, dar în linii mari, după cum am arătat, președinția dumneavoastră este, a fost una din cele mai de succes, urmând după cea belgeană, care a fost și ea destul de bună. Să vedem dacă Polonia va reuși să continue acest hat să ducă numărul de președinții de succes la 3 la rând. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc. cel mai bine ar fi să începem cu directiva Eurovinietei. Știm cu toții că la sfârșitul anului trecut președinția belgeană a încheiat acest dosar astfel încât să-l putem prezenta și uh, am avut majoritatea necesară, dar la limită au fost câteva probleme, le-am menționat în ianuarie când ne-am întâlnit și v-am spus atunci că ne bazăm pe flexibilitatea dumneavoastră și pe asistență, pentru că la Consiliu nu mai rămăsese marjă de manevră. Este așadar un succes comun. Președinția ungară a fost un mediator bun, însă am avut nevoie de ajutorul Parlamentului, pentru că statele membre din Consiliu nu ar fi fost de acord cu propunerea noastră de compromis și nu am fi înregistrat acest succes. Chiar și în ultimele săptămâni au fost câțiva miniștri pe care a trebuit să-i sun personal pentru a discuta elemente nerezolvate încă, pentru a mă asigura de această minimă majoritate pe care aveam. Și atunci am uh, putut veni în fața Parlamentului cu această propunere, reușind să încheiem dosarul. Sunt de acord că nu am înregistrat progrese majore, n-a fost un mare pas dar uh, am respectat măcar principiul poluatorul plătește. Sperăm că vom, uh, se va încheia acest subiect cu bine și uh, la fel și rețelele transeuropene. Cât privește securitatea în aeroporturi, da, există termenul limită aprilie 2013. Nu există încă un acord, însă Comisia Europeană se află într-o situație dificilă. Nu e vorba doar de noi. Uitați-vă, de exemplu, la Statele Unite și abordarea luată de aceștia. Vedeți aspectele internaționale pe care noi nu le putem influența, trebuie însă să ținem cont de toate aceste elemente și sigur că prioritatea principală rămâne securitatea, nu trebuie să ne grăbim. Altfel ajungem într-o situație pe care nu o putem controla și în care nu putem uh, garanta siguranța. Cât privește finanțarea sistemului TEN, vă aduceți aminte de întâlnirea Consiliului de la Gödele? Punctul a fost pe ordinea de zi. Și cred că ne apropiem de un compromis. Probabil că finanțarea va spori, fondurile disponibile pentru sistemul TNT vor fi majorate, însă în același timp am reușit să adoptăm un alt sistem. Avem uh, statele membre care sunt eligibile pentru diverse alte fonduri și vor putea primi finanțare și din fondurile TEN. Înțeleg uh, observațiile dumneavoastră când vorbiți de infrastructură. Cred că uh, Motivul pentru care nu am reușit să înregistrăm un succes a fost tocmai criza financiară. Există evoluții recente, încă nu am depășit această criză și de aceea trebuie să acceptăm faptul că prima prioritate reprezintă stabilitatea economică. În același timp, nu ar trebui să renunțăm la aceste obiective, sigur. Acum, în ceea ce privește pachetul uh, căilor ferate, dacă mă uit în urmă uh, istoria acestui pachet, sunt de acord cu domnul Groș. Niciodată nu poți uh, atinge mari progrese într-un timp atât de scurt, însă cred că noi, eu cred că noi am înregistrat câteva avantaje, câteva progrese, la fel și la Eurovinietă. Președinția belgeană și-a încheiat partea de muncă. N-am avut multă marjă de manevră, e drept, însă acum avem ceva mai multă marjă de manevră, iar președinția polonă pare, pare să fie și ambițioasă. De aceea am speranțe mari pentru viitor. Iar uh, în ceea ce privește statele membre, sigur că ele uh, doresc să-și urmărească interesul propriu, câteodată trebuie accentuat interesul european, însă lucrurile nu se schimbă peste noapte. Trebuie să facem, să mergem pas cu pas și să avem răbdare. Apoi, utilizarea fondurilor ce provin din vânzarea de euroviniete Cred că și aici s-a ajuns la un compromis. Statele membre au suficientă marjă de manevră privește utilizarea acestor fonduri. Este evident că infrastructura de transport are întotdeauna nevoie de bani. Există fonduri puse deoparte Iar dacă acestea sunt puse deoparte, atunci Parlamentul poate fi mulțumit că obiectivul său este îndeplinit. Apoi, strategia Dunării și căile acvatice interne. Sper că programul IADES va fi continuat și după 2013, pentru că după sectorul feroviar este un alt tip de transport care este uh, bun pentru mediu, ne-am putea uh, atinge obiectivele de mediu folosind și această cale de transport. Apoi schimbul de informații privire la încălcări sau fapte transfrontaliere săvârșite în trafic. E un subiect cu multe aspecte sfera privată, protejarea datelor, cooperarea polițienească, trebuie să vedem din ce parte atacăm această problemă și trebuie să rezolvăm cumva această problemă. Deci cred că dacă avem în vedere toate aspectele, cred că am uh, putut ajunge la un bun compromis. S-a vorbit de asemenea de acele tabele de corelare, fiind un punct uh, nerezolvat încă, rămâne viitorului trio. Uitați-vă la, acest, uh, la programul acestui trio, vedeți că se lucrează acestea, deci cred că vom înregistra succese pe viitor. Uh, drepturile pasagerilor am fost întrebat cum stau lucrurile aici. a fost uh, emisă o comunicare a Comisiei cu privire la plata daunelor și drepturile victimelor. a fost discutat, a, subiectul a fost discutat în Consiliu în mai, la începutul lunii mai, statele membre au negociat, au discutat și, ca urmare acestei dezbateri, cred că există nevoia unor concluzii ale Consiliului și apoi legislație în acest sens. Așteptăm propunerea în uh, perioada următoare. Sper că n-am uitat nicio întrebare. Nu? Domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră și colegilor din reprezentanța permanentă. Așteptăm cu interes cooperarea cu președinția polonă. Sper că vom putea duce mai departe relațiile bune pe care le-am avut cu dumneavoastră. Mulțumim foarte mult! Așteptăm cu interes să cooperăm și pe viitor. Thank you, My, um, my best wishes to the ambassador. Thank you. <laughs> Great, thanks again. Okay, colleagues, it just leaves me... Dragi colegi, e sfârșitul primei părți. Ne reîntâlnim la ora 15, când va fi alături de noi ministrul transporturilor din Polonia și apoi ministrul turismului din Polonia. Doriți să spuneți ceva? Vă rog. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc un element Aici, la ieșire, putem să ciocnim un paharel ca să mulțumim uh, secretariatului, comisiei, Consiliului, președinției, tuturor celor care ne-au ajutat să discutăm despre problema siguranței uh, rutiere. Deci dacă doriți, uh, este o modalitate de, mulț- de a mulțumi pentru ce s-a făcut în acest domeniu. Coordonatorii, secretariatul, vă rog ca lumea să vină după amiază când vine ministrul polonez. Vă mulțumesc foarte mult!